We have to do the checking uh, of the whether the machinery works. Trebuie să verificăm dacă aparatura funcționează, dacă puteți introduce cardurile dumneavoastră, să vedem dacă putem vota, dacă funcționează. Sorry? Close? No, we have to wait. Can everybody vote? Ați uh, putea, vă rog, să votați, să vedem dacă funcționează. Vedem că nu toată lumea votează. Mai uh, lipsesc încă trei voturi, două. Pe riscul dumneavoastră, două persoane nu au votat dar eu uh, presupun că aparatura funcționează. Putem începe așadar uh, votul. Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, raportul domnului Nuno Teixeira. Începem cu amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține. S-a votat. Trecem la amendamentul 5. Pentru? Împotrivă? adoptat, 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 7 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 9 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 10 este un amendament oral. Se opune cineva? Votăm cine este pentru așadar. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendament de compromis 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere adoptat. 18 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la 23. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 24 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere adoptat. 32. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere adoptat. 30 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 31 pentru. Împotrivă. Abținere respins. 29 este un amendament oral. Cineva se opune? Nu. Cine este pentru? Cine este împotriva? Adoptat. 33 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 34 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 35 pentru, împotrivă, abțineri respins, 36 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 37 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 38 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 39 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la votul electronic pentru propunerea de aviz. Votul este deschis. <laughs> No. We close the vote, yeah. No. Votul este închis. A adoptat 35 la 1. Vă mulțumesc, felicitări. Trecem la punctul 9. Avizul Anei Miranda referitor la pescuitul uh, scară mică și pescuitul artezanal și reforma politicii de pescuit. 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abține? Respins. 6. Un amendament oral. Se opune. Nu. Votăm așa cum a fost modificat. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 8. Pentru. Cine se opune? abțineri adoptat, 9 cine stă pentru, împotrivă, abțineri adoptat, amendamentul de compromis 2 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 13 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Amendamentul de compromis 3 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 19 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 20 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 22 are două părți. Prima parte, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamente de compromis 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 28 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 29 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 30 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Votăm uh, electronic pentru proiectul de aviz. Votul e deschis. The vote is closed. Votul este închis. Încă o dată 35 la 1. Adoptat. Felicitări. E primul uh, dumneavoastră vot, nu-i așa? Trecem la punctul 10, atractivitatea investițiilor în Europa. Avizul lui Oldrich Vlasic. Iau cuvântul pentru că este primul meu vot în Parlamentul European. E o plăcere. And also for the compromises. Huh? <laughs> uh, we go to point... Trecem așadar la punctul 10 avizul lui Aldrich Vlasak referitor la atractivitatea investițiilor în Europa. Amendamentul de compromis 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul de compromis 2. Cine asta pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Trecem la 18. 18, amendamentul 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Cred. Putem verifica pentru a fi siguri. Se pare că vom vota. 18 așadar. Votul e deschis. Just to have the pleasure of checking. We go too fast, so we have to check. Well, clearly... Mergem prea repede, trebuie să verificăm așadar. Respins clar. Trecem la 19. Cine este pentru? Împotrivă. <clears throat> Aici nu prea îmi dau seama. Haide să verificăm la 19. Episode 14. I, I deleted. It was six, against, uh, 20... Six in favor. 24. How many? Six, six in favor, 24 against. against. So now we vote 19. The vote... Votăm la 19, așadar votul e deschis. Votăm pentru 19. E deschis. Now we vote 19. 19. După cum vă spuneam, 19. Înainte votasem pentru 18 care a fost respins. Acum 19. Votul e închis. And it is adopted by... Adoptat. Adoptat așadar. 20. Cine este pentru? Împotrivă? Dragi colegi, încă o dată trebuie să verificăm, nu e prea clar. La 20, votul e deschis. Votul e închis. Și e adoptat. 21. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că e adoptat. Cred că face parte din aceeași coaliție, nu așa? Trecem la 24. Cine este pentru? Deci suntem la 24, spune doamna președinte. Cine pentru? se pare că suntem separați. Cine-i pentru? Împotrivă? Trebuie să verificăm, îmi cer scuze, trebuie să verificăm electronic. Votul e deschis. E respins. 24 e respins. Trecem la 26. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri respins. 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 22. Verificăm. Votul e deschis. Votul este închis. 21 pentru, 18 21 împotrivă, 18 pentru, e respins așadar. Trecem la 23. Pentru, împotrivă, e acea situație complicată, trebuie să verificăm, îmi cer scuze. 23, votul e deschis. Votul e închis. E adoptat diferența de 3 voturi. 25 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat, 27 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat de asemenea, 28 pentru, împotrivă, abțineri, cred că e respins. Haideți să verificăm. 28. Așadar, votul electronic este deschis. Votul este închis. Respins diferența de trei voturi. 30 pentru, împotrivă, abține respins. 31 pentru, împotrivă, abțineri. Nu știu, haide să verificăm. Votul e deschis. Niciodată nu ați fost atât de împărțiți mă miră. Votați întotdeauna împotrivă și acum se pare că s-a inversat rolurile. Votul e închis, respins, diferență de trei voturi. 29. Sper că aici să fim mai unitari. Mă uit la tine, Constanța, să vedem ce votezi. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. E foarte strâns. 29, votul e deschis. Votul e închis. Adoptat. Diferență de două voturi. Trecem la 32. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 34 pentru. Împotrivă. Respins. 35. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Cred că e adoptat, dar haideți să verificăm. 35. E un vot foarte strâns. Amendamentul de compromis 3. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că e respins, dar haideți să verificăm. Amendamente de compromis 3. Verificăm. Trecem la 43. Cine este pentru? Cine pentru 43, vă rog. Cine împotrivă? Abțineri? Verificăm la 43. Se pare că votul e împărțit. Și PP e divizat, se pare, sau ați întârziat când venea vorba de vot. Haideți să închidem votul. E adoptat așadar. Trecem la 44. Cine sta pentru? Împotrivă. Abțineri? Nu știu. Haideți să verificăm la 44. Foarte strâns. O persoană nu a votat. Trecem la Amendamentul de compromis 4. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Trecem la 49. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 52. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 53. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 54. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm referitor la 54. Votul e deschis. Votul e închis și este adoptat. 55. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm. Votul e închis și e adoptat. 56. Cine e pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm. Votul e deschis. Votul e închis. Adoptat. 57 acum. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm la 57. Îmi cer scuze. Votul e deschis. Votul e închis. Adoptat 20 la 18. 58 pentru. Așadar, 58 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 59 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm la 59. Votul e deschis. Votul e închis. Respins. Votăm uh, electronic referitor la proiectul de aviz. Votul e deschis. E ultimul vot. O persoană nu a votat. Închidem votul. A adoptat. 32 la 4. Am încheiat astfel votul și trecem la avizul domnului Victor Boștinariu. Îmi cer scuze, spune doamna președintă. Comisia trebuia să încheie observațiile sale de dimineață. Outside the room. The commission. Can somebody see? Yeah, yeah. No, they, they... they... Look, if the commission is there. You're sleeping?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 Comisia se pare că va sosi în 5 minute, deci dacă începem alt punct, spre domnul Albrecht, comisia va trebui să aștepte. Deci haideți să așteptăm 5 minute. Nu, dar trebuie să facă comentarii și asupra fondului de coeziune. Da, iată, am creat o încurcătură, am încurcat punctele, dar avem 5 uh, minute. Avem 5 minute, dacă vreți. Dacă Lambert și Constanțe sunt de acord, sunt... pentru că e raportul vostru, vreți să așteptăm 5 minute? E mai bine să așteptăm. Lambert preferă să-l audă pe Victor. Nu, spune președinte, putem aștepta 5 minute. Bine, vom uh, face o pauză de 5 minute, pentru că dacă nu se creează o încurcătură prea mare. Nobody has the phone? Yeah, call them. one minute late or two minutes late? No, no, one minute. One minute. <laughs> uh, dear, Nicolas, dear director, we just give you... Uh, Dragă domnule director, aveți 10 secunde ca să vă scoateți hârtiile. După cum a convenit uh, dimineața, continuăm comentariile la discuția privitoare la regulamentul general și apoi vom asculta și raportorii și apoi trecem la raportul domnului Boștinaru. sunteți gata, putem începe. Mulțumesc, doamnă președintă. Așadar, cum spuneam, au rămas câteva puncte, uh, nu foarte multe, dar câteva puncte pe care doream să le clarific ca răspuns la documentul de lucru cu amendamentele și discuția din această dimineață, pe care am urmărit-o cu mare plăcere și interes. Uh, următorul punct se referea la articolul 20 și aici Comisia este preocupată de faptul că prin eliminarea în întregime articolului 20 există riscul de a arunca copilul cu apa din baie, ca să spun așa, adică Deci nu scăpăm doar de rezervă, ci și de uh, prevederile de acolo privitoare la suspensie și la corectare dacă nu se îndeplinesc uh, obiectivele și cadrul de performanță. Ca rezultat, cadrul de performanță însuși nu mai este mecanismul eficient uh, pe care îl dorește Comisia și cadrul de performanță este într-adevăr un, unul din modurile esențiale în care în uh, propunerile noastre încercăm să punem accentul pe realizarea unor rezultate dincolo de faptul că noi credem că uh, rezerva de performanță își poate constitui un mecanism nebirocratic. Consider că să avem un cadru de performanță care uh, va da rezultate, pentru asta e nevoie să păstrăm și celelalte prevederi de acolo. Acum, în legătură cu condiționalitatea macroeconomică, sigur e un subiect care a fost uh, discutat în mai multe rânduri în comisia dumneavoastră. Eu aș spune doar următoarele. Uh, Comisia consideră că dacă dorim să avem o politică concentrată pe creștere și pe dezvoltare economică, deci dacă vrem o politică cu această misiune, atunci nu putem exclude conexia pe care o are, legătura pe care o are cu guvernanța economică în sens larg. Și din acest motiv, noi considerăm că această uh, condiționalitate macroeconomică este un element esențial al întregului pachet pe care îl propune Comisia. Poate în același context trebuie subliniat că proporționalitatea uh, apare în aceste prevederi. Deci este un mecanism care poate opera într-un mod în care nu trebuie, care nu trebuie să aibă același efect în toate zonele unui stat membru. Că este un mod de a ne asigura că nu există anomalii sau consecințe uh, injuste ale aplicării. Și în final, mă voi referi, dacă îmi permite, și la cadrul uh, comun strategic. Cadrul strategic comun, mă scuzați. Aici, Comisia Uh, și-a respectat uh, angajamentele, în sensul că a emis acest document de lucru care uh, înfățișează principalele elemente pe care Comisia consideră că ar trebui incluse în actul delegat pe care îl propune și nu e vorba doar de utilizarea integrată a fondurilor, ci și e vorba despre modul în care cele cinci fonduri interacționează cu celelalte zone politice cheie, mai ales Orizontul 2020, dar și alte domenii politice. Și e vorba și de modul în care se, poate, se pot da niște linii directoare în legătură cu interconexiunea dintre concentrarea pe investiții tematice și nevoi teritoriale. Și acest document de lucru înfățișează în detaliu modul în care se poate realiza acest lucru. Și în final înfățișează și modul în care există o legătură cu semestrul european. Deci toate aceste puncte cheie, consideră Comisia, că trebuie să uh, apară și în acest document. Și documentul, așa cum este el prezentat, cred că, domnul, cum a spus și domnul Olbricht, ca atare nu este un text de lege și nici nu a fost intenția noastră, ci era vorba de un document explicativ care să dea niște indicații foarte clare în legătură cu uh, opinia noastră despre aceste elemente. Până acum n-am avut ocazia, noi, Comisia, de a prezenta în fața dumneavoastră am avut ocazia să prezentăm în grupul de lucru al Consiliului și să obținem reacții de acolo din partea reprezentanților statelor, statelor membre. Și uh, am uh, salutat uh, existența unei ocazii de a putea face o prezentare și în fața dumneavoastră ca să obținem și reacții de la dumneavoastră în legătură cu conținutul documentului, pentru că abordarea noastră dintotdeauna este că inițial trebuie să ne concentrăm pe fond pe conținut și aceasta să constituie baza unei examinări a procedurii corecte în ceea ce uh, privește uh, elaborarea unui text de lege. Și noi considerăm că mm, după ce am primit această reacție, după ce vom fi primit această reacție din partea celor două instituții care constituie autoritățile legiuitoare, atunci am putea face o reflexie internă în comisie și să vedem ce vom întreprinde ulterior Uh, pe baza indicațiilor uh, orientărilor primite. Dar sigur că în acest moment poziția Comisiei rămâne uh, cea din propunerea inițială. Însă sigur că dorim să facem progrese, să ne mișcăm astfel încât să reducem orice fel de risc în legătură cu ceea ce se intenționează de a fi o parte cheie a programelor operaționale de implementare, să nu existe niciun risc să existe vreun, uh, vreun blocaj instituțional, lucru care ar crea probleme uh, în legătură cu realizarea scopurilor noastre comune. Și în final, dați-mi voie să răspund și comentariilor doamnei Crel, care s-a referit la viitoarea colaborare cu Comisia. Și aș dori să o asigur că noi dorim să menținem susținerea din partea Comisiei față de activitatea raportorilor și a comisiei dumneavoastră în general. Și uh, cu siguranță vom continua să continuăm colaborarea constructivă de până acum, pentru că până la urmă scopul nostru este comun și anume uh, să producem un text de lege care să mențină și principiile cheie, dar de asemenea să constituie și un document care să uh, dea un cadru operațional corespunzător pentru investițiile care trebuie făcute și pentru atingerea scopurilor noastre și credem că putem realiza asta, deși uh, mai rămân puncte problematice sau diferențe de uh, puncte de vedere și unde Comisia va dori să-și mențină pozi- propria poziție, deoarece consideră că sunt probleme importante, există mize importante, dar din ce am auzit astăzi de aici, și din contextul constructiv pe care l-am avut, uh, sunt convins că problemele uh, țin de domenii foarte limitate. Mulțumesc! Președinte, mulțumesc. Am înțeles că raportorii doresc de asemenea să aibă o reacție. Cine dorește să ia întâi cuvântul? Lambert. Mulțumesc. A, s-a spus că problemele vor fi pe domenii limitate. Eu aș spune că arhitectura ca atare va rămâne sistemul de rezultate, modul în care a fost prezentat, ca fiind o abordare integrată, europeană și așa mai departe. Deci, noi aducem elemente care sunt parte a sistemului pentru cadrul strategic comun. Dar în rest, oricum, este acceptarea a ceea ce s-a prezentat de către comisie este plină. Și sigur că avem nevoie unii de alții pe mai departe și uh, în vederea ceea ce se va întâmpla la Consiliu, că știm ce a prezentat Comisia, dar nu e la fel de multă claritate și din partea Consiliului. Acum, în această etapă, după ce colegii au avut ocazia să vadă pentru prima oară și amendamentele și după ce am avut această primă dezbatere, uh, se va depune un al doilea grup de amendamente în aceeași direcție, deci nu vor mai fi mari surprize pe viitor, cred eu. Acum uh, câteva lucruri, dacă mi îngăduiți. Și anume, ce se va întâmpla din punct de vedere financiar Uh, de exemplu, domnul Godmani s-a referit la asta, uh, la acest moment nu, noi nu am venit cu cifre foarte precise. Există opinia generală în Parlamentul European că nu ar prea fi bine să venim cu cifre precise în acest moment, dar în următorul val de amendamente vom veni cu mai multe clarificări în legătură cu nivel și raportul Gariga, cred că uh, vom face referire la acest raport, deși există o decizie conform care trebuie să avem o abordare XXX, adică să lăsăm lucrurile deschise, dar să clarificăm că uh, vom respecta deciziile din raportul Gariga. Domnul Godmanin s-a spus că a trimis uh, cifrele acelea tuturor colegilor și sigur e foarte important uh, pentru uh, următoarea perioadă ca să vedem dacă propunerile comisiei sunt echilibrate, să le integrăm în dezbaterea noastră, că este sigur foarte important. De asemenea știm că aceste cifre vor constitui o parte și din dezbaterea pe cadrul financiar multianual, dar oricum trebuie și noi să avem o opinie aici și uh, Uh, acest element este foarte important uh, pentru momentul uh, consecutiv. Da, și vom avea un schimb de opinie în legătură cu aceste cifre. Foarte important. Acum, întorcându-mă la cadrul strategic comun, S-a, spus aici că există... Cineva și-a exprimat îndoială în legătură cu abordarea noastră, dar sper că va avea și un spirit de deschidere ca să puteți să-l convingem ulterior, pentru că ăsta este spiritul în care trebuie să conlucrăm. Noi da, acum, practic, facem o traducere juridică a unui text. Să vedem dacă trebuie să figureze în anexă și ținem cont de toate propunerile. Am spus întotdeauna că dorim să-l avem ca anexă, din câte știu eu, deci haideți să avem această abordare și să avem uh, dezbaterea mai târziu, poate cu reacția din partea comisiei, care a spus că va, va face o reflexie internă și poate că de acolo vom avea și noi niște noi idei, dar poziția Parlamentului oricum în, acest, în această situație e clară, că nu există niciun impas, pentru că noi n-am afirmat niciodată altceva. Și practic suntem colegi, suntem colegiuitori aici. Și m-am referit uh, și la un parteneriat și am uh, ne-am referit și la autoritățile locale și regionale. Uh, L-am menționat primele și apoi în parteneria cu celelalte autorități. Cineva a spus că nu ne-am mai referit la autoritățile locale, dar nu cred că așa e. Poate mi-arătați exact uh, de unde a apărut această neînțelegere. Și s-a mai vorbit de alte câteva elemente, codul de conduită, a fost, uh, a, a fost distribuit. Eu încă nu l-am văzut, dar trebuie să-l citim și să vedem ce conține ca să avem o abordare echilibrată. Apoi câteva întrebări, uh, de exemplu, uh, relația cu regulile specifice, e adevărat că pentru fonduri, bun, nu, de exemplu e vorba de FEDER, și de Fondul Social European, care sunt mai vechi, dar poate că trebuie să găsim pe acolo o formulare apropiată. Și uh, ne-am consultat uh, cu personalul nostru ca să înțelegem exact ce a vrut să spună Comisia, de exemplu, la articolul 38.1 există cuvântul aim, mă rog, țintește sau își dorește și noi am, sau scop, și noi l-am, l-am înlocuit cu obiectiv specific tematic, pentru că e mai bine având în vedere celelalte instrumentele și cu formularea din restul regulamentului. Deci am reușit și să clarificăm lucrurile. Și trebuie să vedem exact și valoarea adăugată, de exemplu complementaritatea fondurilor și vom limita uh, cadrul strategic comun la acele lucruri care sunt necesare pentru ca acest instrument să fie cât mai clar posibil și pentru ca noi să ne limităm la textul juridic. Oricum le mulțumesc colegilor, tuturor colegilor pentru contribuțiile lor. Vom examina textul și în zilele următoare vom vedea cum putem să-l completăm să vedem ce amendamente mai putem uh, face pentru a înainta în direcția pe care am pornit-o. Oricum, uh, senzația este una pozitivă. Cred că restul comisiilor și raportorilor doresc, într-adevăr, să continue pe aceeași cale cu noi și să votăm înaintea verii. Pentru că aici Parlamentul trebuie să fie vizibil, mai ales uh, acum când se vorbește despre diverse uh, reuniuni ale Consiliului care ar putea stârni câteva nedumeriri sau semne de întrebare, dar oricum uh, semne de întrebare nu cred că vor apărea din partea Parlamentului Constanțe. Să, uh, haideți să, uh, auzim ce ai și tu de spus. Only some, some remarks. Uh, um, I think there was a Câteva observații. Cred că a fost o întrebare pentru a începe cu și anume să se înceapă programul operațional la trei luni după ce este gata contractul de parteneriat. Dar nu e adevărat, se poate începe imediat. Depinde de uh, situația din statele membre. Și dacă totul e în regulă, se poate începe uh, în același timp uh, și cu programele operaționale și cu contractul de parteneriat. Dar uh, ai o șansă să lucrezi trei luni în plus, ceea ce cred că este o idee ce ar putea fi foarte utilă. A mai fost o întrebare a doamnei Mănescu dacă să fie shall sau must. E vorba aici de un limbaj juridic și am înțeles că nu avem noi voie să folosim have to și must. Cel mai puternic cuvânt pe care îl putem folosi este șol, dar după aceea ei trebuie să facă ce am spus noi. Aceasta este explicația pentru această întrebare. A mai fost un lucru legat de calendar, de calendarul folosit uh, pentru a susține regiunile și sigur că de fiecare dată, după cum știți, uh, folosim acum anii 2007, 2008 și 2009 și dacă nu suntem gata până în martie anul viitor, vom folosi chiar și 2008, 2009 și 2010 pentru anumite regiuni. Pentru altele nu, dar nu e decizia noastră și sigur că uh, lucrăm cu cifrele cele mai actuale pe care le avem. Revenind la întrebarea lui Ian legată de regulile specifice, obiectivul nu este definit și la articolul 87.2 PE se menționează obiectivele specifice pentru fiecare axă prioritară. Și aici este o corelație cu aceste reguli specifice, de aceea am spus că ar trebui să utilizăm nu doar obiectivele tematice, ci și obiective specifice. Sigur că până la urmă va trebui să verificăm acest lucru, dar aceasta a fost uh, ideea. A mai fost o întrebare legată de criterii și de indicatori pentru zonele urbane funcționale. Acesta este un lucru pe care l-am discutat cu Ian, cu raportorul pentru FEDER, pentru că ideea are o strânsă legătură cu raportul său și noi am propus să avem o listă de zone funcționale și de criterii pentru ca statele membre să decidă ce înseamnă o zonă funcțională. Poate fi vorba de o metropolă, poate fi vorba de un oraș și spațiul din jurul orașului, poate fi vorba de o parte din oraș, însă e nevoie oricum de criterii pentru a defini acest lucru. Iar restul vine de la Ian în raportul privind FEDER. Cred că acestea erau întrebările cele mai uh, importante pe care le-am notat, însă impresia mea a fost că dimineața aceasta a fost foarte utilă pentru noi ca raportori, pentru că știm deja ce amendamente vom prezenta uh, pe 8 mai și am impresia că subiectele menționate în dimineața aceasta la comisie se regăsesc în mare parte în amendamentele următoare și deci am impresia că ne îndreptăm uh, în direcția cea bună, către găsirea unei poziții a comisiei noastre care să poată fi susținută de o foarte mare majoritate. Sigur că nu vom găsi niciodată o poziție cu care să fie toată lumea de acord 100%, însă putem găsi o strategie ca să continuăm uh, această politică în următorii ani și cred că vom putea să găsim o majoritate largă pentru a continua. Mulțumesc mult Comisiei pentru spiritul deschis de care a dat dovadă. Vom mai vorbi după aceea. În orice caz, cred că totul a fost foarte util și mă interesează foarte mult să citesc propunerea pentru codul de conduită. Am primit mailul, l-am văzut în această ă, dimineață și vom vedea cum vom progresa. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, înțeles că, înțeleg că așa putem să încheiem punctul 4 de pe ordinea de zi și putem trece la punctul 11, Victor Boștinaru și Fondul de Coeziune. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Avem doar versiunea în limba engleză deocamdată a proiectului de raport privind Fondul de Coeziune. Conținutul raportului reflectă o serie foarte lungă de discuții pe care le-am avut la comisie la Comisia Regii, pe care le-am avut cu Comisia Europeană și cu Consiliu și eu, ca raportor, am discutat același lucru cu uh, raportorii din umbră de la diferitele grupuri și am încercat să reflect și discuțiile cu ONG-uri și cu reprezentanții guvernelor, în afară de Guvernul României, cu sectorul de afaceri și cu regiunile. Așadar, conținutul reflectă cât mai mult posibil în faza aceasta a dialogului nostru. După cum puteți vedea, avem două amendamente principale în raportul meu, care, se vizează mai, care vizează mai întâi susținerea Fondului de Coeziune pentru fondurile privind eficiența energetică și utilizarea de energii regenerabile în sectorul locuințelor și susținerea centralelor de mare eficiență uh, Uh, de, de producție de energie. Acestea le găsiți la articolul 2 și articolul 3 se referă la priorități de investiții. În amendamentele propuse ne referim la includerea eficienței energetice în domeniul locuințelor în uh, sfera de eligibilitate a fondului de coeziune și acesta ar fi cel mai eficient mod de a ameliora eficiența energetică și de a îndeplini obiectivele Europa 2020. Știm de la Comisia Europeană și din alte surse că Uniunea Europeană stă foarte bine la capitolul îndeplinirea obiectivelor UE 2020 în domeniul eficienței energetice. Și dacă vom continua cu tendința aceasta, vom putea atinge doar 10% la momentul respectiv, dar dacă sporim uh, eficiența energetică, vom ajunge la 20%, ceea ce uh, va contribui și la ecologizarea economiei și la îndeplinirea obiectivelor UE 2020. Obiectivele UE 2020 nu sunt singurul motiv de a susține aceste proiecte. Trebuie să ne gândim și că va fi un mare stimulent pentru economia ecologică și pentru crearea de locuri de muncă ecologice prin IMM-urile implicate. Și trebuie să ne gândim și la reducerea de emisii de CO2, un alt obiectiv principal al Uniunii Europene, și de asemenea la economii, economiile realizate pentru cetățenii europeni care vor vedea că factura la energie devine mai uh, mică într-un moment în care facturile sunt dușmanul public în atât de multe state. În cele din urmă, contribuim și la siguranța energetică a Uniunii Europene. Trebuie să ținem cont de faptul că sectorul clădirilor reprezintă 40%, repet, 40% din utilizarea totală finală de energie în Europa și 36% din emisiile de CO2, ceea ce arată ce impact uh, puternic va avea acest uh, proiect. Siner este foarte importantă sinergia dintre Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune în sectorul locuințelor, iar Fondul de Coeziune poate să joace un rol foarte important în anumite regiuni datorită diferitelor criterii de eligibilitate cu FEDER. Celălalt amendament major propus pentru susținerea fondului de coeziune este să se uh, susțină uh, centralele de uh, cogenerare de înaltă eficiență în domeniul încălzirii și răcirii, termoficării și e vorba de folosirea de Utilizarea de energie pentru încălzire și pentru răcire, dar există astfel de proiecte în Viena și în Germania, există proiecte de ultimă generație care sunt flexibile și care pot să transforme um, combustibilii fosili în surse regenerabile și acesta este viitorul. Explorăm uh, teritorii neatinse până acum pentru evoluția ulterioară. Aici e vorba de centralele cele mai eficiente pentru că au un raport foarte bun între consumul de combustibil, emisiile de CO2 și beneficiile pentru comunități și pentru sectorul locuințelor în total. Centralele de cogenerare, de termoficare și de răcire sunt susținute actualmente de FEDEC și de Fondul de Coeziune și sunt extrem de importante E extrem de important ca statele membre să le susțină prin fondul de coeziune pentru că sunt foarte larg răspândite și permit uh, mari economii în privința poluării și în privința cheltuielilor de gospodărie. Nu uitați că în foarte multe state cetățenii au trecut de la sisteme colective la sisteme individuale, care sunt mai energivore, mai costisitoare și au mai multe emisii de CO2 nu sunt beneficii pentru comunitate, nici pentru statele membre și nu ne vor ajuta în niciun caz să atingem obiectivele UE 2020. Investițiile în acest domeniu trebuie să fie stimulate și mă gândesc la uh, centrale cu un alt randament energetic pentru că Promovează reducerea poluării, utilizarea de energii regenerabile și oferă și mai, o mai mare siguranță ener uh, energetică. Și cetățenii sunt astfel încurajați să cheltuiască mai puțin pe energie și să utilizeze uh, aparatele electrocasnice într-un mod mai economic. Trebuie să mai ținem cont de niște lucruri. În primul rând, contribuția Fondului de Coeziune la dezvoltarea urbană. Știu de la mulți din stimații mei colegi că dezvoltarea urbană este un factor cheie pentru uh, modernizarea Uniunii Europene. Este o contribuție concretă, reală. Apoi, în al doilea rând, posibilitatea de a îndeplini foarte multe obiective tematice, atunci inclusiv când ținem cont de contribuția fondului de coeziune. În cele din urmă, când avem o abordare integrată, producătorul Transportul de energie pentru răcire, pentru încălzire sau pentru altceva, Dacă toate aceste energii vor fi folosite în clădire reabilitate, se vor produce foarte multe economii pentru statele membre. Alte amendamente. Amendamentul, cum este propus astăzi, reprezintă doar începutul discuției pe care am avut-o eu, discuție pe fond cu Comisia, pentru a simplifica, pentru a elimina neînțelegerile și a ajunge la cel mai bun mod de a integra aceste prevederi în viitorul politicii de coeziune. Alte amendamente se referă la infrastructura finanțată prin, uh, fondurile, prin fondul de coeziune pers pentru persoanele cu handicap și cu mobilitate redusă. Uniunea Europeană a ratificat Convenția ONU privind drepturile persoanelor și toate amendamentele corespund cu Convenția și, de asemenea, se potrivesc și cu celelalte politici europene care sunt clare și specifică necesitatea um, accesibilității pentru persoane cu handicap. Un nou considerent are scopul de a clarifica relația dintre fondul de coeziune și principiul poluatorul plătește. Aici încă mai aștept. Am înțeles că în curând comisarul Potocnic va prezenta noul proiect de directivă privind uh, evaluarea impactului asupra mediului și probabil că va face anumite modificări pentru a se a se crea posibilitatea ca fondul de coeziune să fie folosit în cazul în care poluatorul nu plătește. Apoi se vorbește despre includerea în programului Natura 2000 ca instrument de protecție a biodiversității. Acest lucru lipsea din regulament și cred că e foarte important pentru politicile noastre actuale. Includerea mediului rural lângă cel urban e foarte importantă pentru că anumite proiecte se referă nu doar la uh, zone din centrul zonelor uh, urbane, ci și la zonele rurale conexe. Deci noi trebuie să avem în orice caz o abordare integrată. Apoi trebuie să susținem mobilitatea publică decât să susținem mobilitatea urbană. Este un concept mai larg care contribuie și la reducerea emisiilor de CO2 și la sporirea acestei idei de ecologizare a transportului public în orașele noastre. Am uh, încredere că, dată fiind cooperarea excelentă pe care am avut-o cu toți raportorii, totul va merge foarte bine și pe viitor. Le mulțumesc pentru contribuții uh, și aceeași cooperare sunt convins că o voi avea cu toată lumea și că acest raport se va bucura de un sprijin politic larg și va deveni un factor cheie în negocierile cu Consiliul. Și o ultimă frază, obsesia mea e facilitatea Connecting Europe. Sunt gata să accept ideea ca banii să fie transferați de la contul de coeziune, dar după cum v-am spus azi dimineață, și pentru domnul Pache și pentru DigiMove spun asta, putem face acest lucru doar în anumite condiții care pregătesc calea ca statele membre să fie gata și e o mare, mare ceartă la Consiliu. Eu nu vreau să se transforme cearta într-un război și vreau să fim cu toții uniți pentru aceleași obiective și după ce se vor împlini toate condițiile, eu voi depune amendamente de compromis, voi colabora cu dumneavoastră ca să pregătim totul pentru viitoarea perioadă de programare. Mulțumesc foarte mult pentru răbdare. Mulțumesc, Emilia Mazzoni. Deci, raportoare din umbră, dintre care prima, din partea PPE, doamna Mazzoni. Mulțumesc, doamna președinte, sunt de acord cu colegul Boștinaru și așadar sunt gata să semnez și eu, ca să spun așa, propunerea pe care astăzi domnia sa o prezintă în comisia noastră, gândindu-mă și la deschiderea spre o viitoare activitate de punere a amendamentelor pe care vrem să le facem împreună, ca să încercăm să adăugăm anumite elemente care poate în această primă variantă nu au fost luate în considerare, care privesc chestiuni de care ne-am ocupat de mai multe ori, Uh, fondul pentru transporturi, aș mai intra și mai în detaliu în ce privește includerea referirii la Natura 2000, care în caracterul său prea, uh, prea generic uh, mi se pare riscant de inserat așa cum este formulat acum. Uh, Uh, sunt de acord însă cu includerea unei referiri la zonele rurale. Am discutat mult pe tema asta, dar cum a spus colegul Boștinaru, cred că încă suntem într-o fază uh, de început și așadar putem să perfecționăm lucrurile ca să începem negocieri care sper eu să aducă și rezultate foarte bune. Și profit de ocazie ca să fac anumite observații uh, în legătură cu dezbaterea de această dimineață, la care nu am putut să particip. Aș dori să mă alătur declarațiilor colegilor care au apreciat activitatea raportorilor Fanisteroi și Creel, pentru că e clar că a fost o muncă ce uh, a colectat toate observațiile noastre în cursul dezbaterilor din comisie, ă, cu alte ocazii. Nu sunt de acord cu răspunsul comisiei pe care am auzit-o și în această după mează în legătură cu macrocondiționalitatea economică și cred că aici inclusiv în relație cu regulamentul specific al fondului de coeziune și luându-l ca un exemplu pentru gestionarea sa din trecut, am putea să ne întoarcem acolo și cred că e foarte important să uh, ne gândim la indicația celor doi raportori în legătură cu necesitatea ca în regulamentul general să definească în mod mai adecvat criteriile contractului de parteneriat. Deci să fie un contract de parteneriat consolidat. E important ca Comisia să facă o reflexie în legătură cu necesitatea de a elimina prevederea pentru zonele urbane ale indicației listelor orașelor și, în schimb, să se ajungă la definirea unei platforme strategice urbane în care să se insereze zone funcționale urbane și nu o listă care ar putea fi, uh, să nu fie exhaustivă și în încheiere poate ar putea, am putea să ne gândim uh, și la un element util poate și pentru domnul Boștinaru, cred că e importantă referirea la aspectul demografic lucru semnalat de colegii raportori. Poate acest aspect uh, ar trebui să fie mai mult subliniat și inclusiv consecințele pe care uh, acesta le are față de politicile de creștere, dezvoltare și coeziune pe care încercăm noi să le realizăm cu agenda noastră. Mulțumesc! Ramona Manescu. Mulțumesc, doamna Manescu. Mulțumesc, doamna președintă. aș uh, începe prin a remarca faptul că raportorul uh, a reușit să, să identifice foarte bine cele mai importante aspecte pe care uh, propunerea Comisiei le, le are și cred că a venit cu câteva propuneri foarte bune pe care aș vrea să le susțin și la care aș vrea să completez câteva lucruri. Din punctul meu de vedere, uh, vis-a-vis -vis de propunerea Comisiei, cred că ar trebui să extindem uh, uh, cel puțin într-un anumit sens scopul fondului de coeziune, în așa fel încât acesta să susțină întreprinderile mici și mijlocii și să, și să susțină inclusiv investițiile în formare pentru că acest lucru ar fi în, în acord cu obiectivele și strategia 2020 și pentru că uh, ar, uh, ar aduce o îmbunătățire a uh, utilizării fondurilor, fondului de coeziune. Susțin de asemenea propunerea privind introducerea indicatorilor de calitate orientați spre rezultat și precum și a unor noi indicatori uh, care să vină în sprijinul implementării principiului dezvoltării durabile și eficienței termice, uh, așa cum a spus uh, și domnul Boștinaru, așa cum a, uh, a și exemplificat în amendamentele pe care le-a depus. La fel ca și în cazul RDF, RDF și în cazul Fondului de Coeziune, Uh, cred că este necesară dezvoltarea infrastructurii care să asigure accesul mai ușor la serviciile publice uh, de bază. Și aici mă refer uh, și la serviciile colective de încălzire a locuințelor, pe care le-a menționat, menționat și raportorul, specifice în principal statelor din Est și statelor din Europa Centrală. Cred că aceste servicii trebuie să țină cont de nevoile reale asta este realitatea, cu asta ne confruntăm în momentul de, de față în aceste state și uh, cred că trebuie să orientăm uh, uh programele noastre spre promovarea energiei verzi și uh, eficienței energetice. Uh, cred că în acest fel vom putea vorbi despre investiții durabile, în acord, repet, cu, cu obiectivele propuse. În ceea ce privește lista de priorități, uh, Uh, de investiții. Cred că ar fi uh, util să adăugăm la această listă de priorități uh, cel puțin o prioritate pe care eu o consider importantă, promovarea tehnologiilor noi și emergente, care să contribuie la, economie, la o economie cu emisii reduse de carbon. Și uh, în, uh, în legătură cu acest lucru aș uh, menționa și faptul că în propunerea comisiei este specificat ca um, programele făcute în cadrul ATC, Emission Trading Scheme, să nu fie eligibile. Cred că ar fi o greșeală Uh, să mergem în direcția aceasta și cred că uh, ar trebui să gândim o soluție în așa fel încât uh, ATC-ul să fie inclus în, în program și să fie eligibile și proiectele finanțate din, acest, din această schemă. Mulțumesc! Uh, very much. Uh, Nikos Chrysohelos. Domnul Crisohelos. θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον εισηγητή, τον κύριο Μποστινάρου. Vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să-i mulțumesc uh, domnului Boștinariu pentru o bună relație de cooperare elaborând acest raport. Aș dori să comentez referitor la trei puncte cu care sunt de acord și referitor la câteva unde am dorit să se fac câteva modificări. Atunci când vine vorba de fondul de coeziune, cred că e foarte important să analizăm energiile regenerabile și eficiența energetică. E o modalitate prin care putem uh, îmbunătăți situația în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon din țările din parteneriatul de coeziune. De asemenea, ne permite să abordăm problema sărăciei energetice. Ei, bineînțeles, ne confruntăm cu problema încălzirii și răcirii locuințelor. Cred că sustenabilitatea, sustenabilitatea ar trebui să facă parte din această imagine de ansamblu a coeziunii. Natura 2000, posibilitatea investițiilor și mulțumesc domnului Boștinaru pentru că a inclus aceste aspecte. Este un aspect foarte important când vine vorba de biodiversitatea acestor țări și să nu uităm, e vorba de un teritoriu destul de semnificativ uh, în ansamblul Uniunii Europene. Când vine vorba de gestiune și reabilitare termică, sunt uh, alte aspecte unde există în continuare un potențial semnificativ. Mă bucură de asemenea că analizăm uh, situația specială a persoanelor care se confruntă cu probleme economice. Este o situație care apare frecvent în tot mai multe domenii și Mă bucură să văd că dimensiunea ecologică a mediului rural a fost luată în considerare. Este un aspect foarte important și îndeoseb când vine vorba de insule, deoarece acestea au un set de condiții de mediu speciale. Poate am putea să subliniem anumite sectoare mai mult decât altele, capacitatea administrativă la nivelul uh, guvernului local și regional ar trebui să uh, fie țint atenției noastre, deoarece dacă acesta nu își îmbunătățesc uh, capacitatea în ceea ce privește planificarea, evaluarea și punerea în aplicare, atunci nu vom obține cele mai bune rezultate din ceea ce pot furniza. Cred că am uh, putea consolida un pic acest aspect. Un alt domeniu unde cred că trebuie să punem accentul îl reprezintă planificarea, secvențierea evenimentelor, deoarece vorbim de integrarea acestor regiuni în contractul de parteneriat. Dorim ca acestea să aibă o contribuție relevantă. Știm din greșelile trecutului ce trebuie să evităm. Uh, Există anumite state membre care nu au uh, experiență în acest sens și trebuie să găsim căi prin care aceste țări pot aduce o contribuție și putem face acest lucru, de exemplu, în ceea ce privește procedura de codecizie, implicând statele membre și făcând trimiteri specifice la anumite regiuni care trebuie să fie implicate într-un fel de abordare de codecizie uh, și unde există o implicare cu caracter obligatoriu. Să trecem mai departe la transport. Cred că trebuie să subliniem uh, nevoia unei infrastructuri de transport care să sprijine o mobilitate durabilă. Acesta trebuie să fie un criteriu foarte important în transport. Nu trebuie să venim cu modificări doar la autostrăzi, de exemplu, ci ar trebui să sprijinim și mersul pe jos sau um, bicicletele. Trebuie să sprijinim tot felul de, to toate tipurile de mobilitate. După cum a spus și raportorul, trebuie să avem un uh, set bun de criterii care vor fi costurile care se vor genera dacă va fi o bună măsură a dezvoltării regionale și locale. Trebuie să avem criterii specifice și etaloane care să ne permită să evaluăm dimensiunea durabilității acestei politici de coeziune. Trebuie să procedăm cu prudență în ceea ce privește domeniul de aplicare al politicii de coeziune. Trebuie să ne asigurăm că infrastructura funcționează și că nu uh, ne concentrăm doar uh, pe marile autostrăzi, trebuie să ținem cont și de dimensiunea transfrontalieră. trecând la încălzire și la răcire și la infrastructura aferentă. Există probleme majore aici. O problemă, um, pe de-o parte, reprezintă Într-adevăr, sistemul pe care îl avem deja de uh, schimb de certificate de emisii, există piață de uh, certificate de emisii de carbon și nu dorim să trimitem un semnal greșit când vine vorba de încurajarea uh, energiilor uh, regenerabile. Și în cele din urmă există o problemă referitoare la baza statistică care va fi folosită pentru a măsura performanța, pentru a vedea dacă o țară este eligibilă pentru fondul de coeziune criza economică și financiară a modificat dimensiunea economică și trebuie să analizăm uh, îndeaproape cum evaluăm situația unei țări. Să nu uităm că anumite țări se confruntau deja cu probleme înainte de apariția crizei. Trecem uh, la următorul vorbitor, aș dori să vă spun că am primit un e-mail în care dânsa își uh, confirmă sprijinul pentru raportul în forma actuală și disponibilitatea de a contribui la înaintarea amendamentelor. Trecem la vorbitori. Tomaș Porembe va lua cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Aș dori să vă spun înainte de toate că, în ceea ce privește ideile generale prezentate de raportor, domnul Boștinariu, vis-a-vis -vis de fondul de coeziune, noi, grupul ECR, suntem în linii mari de acord și considerăm că acest raport merge pe drumul cel bun și îl vom sprijini. Există însă o serie de aspecte cu care nu suntem de acord și vom înainta amendamente în acest sens. Știu că dumneavoastră sprijiniți uh, facilitatea Connecting Europe. Noi nu suntem de acord noi credem că fondurile de coeziune care sunt alocate acestei facilități nu ar trebui să fie atât de ridicate sau nu ar trebui să fie alocate deloc, ar trebui să rămână în cadrul fondului de coeziune pentru că astfel se diminuează anvelopele naționale. Acest fond așadar creează o diminuare inutilă a anvelopelor naționale care, după părerea noastră, ar putea fi folosite mai bine de beneficiarii individuali, cu alte cuvinte de statele membre. Acesta era, era, aceasta era prima mea observație. În al doilea rând, ne îngrijorează faptul că fondul de coeziune a fost uh, abandonat uh, treptat în uh, favoarea unor fonduri tematice gestionate de la Bruxelles. În raportul dumneavoastră vedem o încercare de a modifica situația și de a deplasa anumite uh, aspecte acoperite de fondul de coeziune la fondurile tematice care sunt gestionate de la Bruxelles. În continuare, ideea de a trece la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, ideea promovată de Comisia Europeană. După părerea noastră, ar trebui să vorbim de emisii scăzute mai degrabă decât o, de o economie bazată pe emisii scăzute de dioxid de carbon. Și există multe argumente în acest sens. Și aici Mă refer nu doar la costurile exorbitante presupuse de astfel de uh, schimbare. După cum vă spuneam la început, suntem de acord cu uh, cele trei chestiuni principale, dar ne vom înainta amendamentele noastre și vom încerca ca raportorul să țină cont cel puțin parțial de aceste amendamente. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc raportorului uh, pentru prezentarea sa. Cred că ne-a făcut uh, o prezentare care ne arată în cotronă îndreptăm. Există una, două aspecte unde nu ne putem permite să facem reduceri. De, în primul rând, educația, deoarece trebuie să investim aici. În al doilea rând, e vorba de energie, pentru că fără energie e foarte greu ca industria să existe avem obiectivele noastre pentru strategia 2020 și post-2050, niște obiective realiste pentru ca să le putem atinge, îndeoseb cum vine vorba de energiile regenerabile. Lucru foarte important, îndeoseb pentru țările din nordul Europei și care sunt uh, un posibil exemplu pentru celelalte state membre. Va trebui să avem nevoie și de alte resurse, însă iată de ce mă bucură faptul că raportorul a pus accentul pe gaz. În uh, ultimele zile am asistat la nivel înalt la întâlniri referitor la provocările care se confruntă Uniunea Europeană în ceea ce privește infrastructura alimentară cu gaz. Trebuie să ținem cont de mai multe lucruri. În primul rând, cu cât putem produce mai mult în cadrul Uniunii Europene, cu atât va fi mai bine pentru economie. În al doilea rând, trebuie să analizăm alte aspecte de care raportorul vorbea, energie, gazul natural chefiat exploatarea gazului din alte resurse, din uh, alte modalități de exploatare ale gazului, precum fracking, uh, toate aceste obiective pot fi atinse aducând mai puține pagube mediului, protejându-l. Așadar, dacă putem face acest lucru creând o infrastructură transeuropeană de energie, atunci ne vom afla într-o poziție foarte bună, nu doar pentru a atinge obiectivele 2020, ci și pentru a crea o economie competitivă în Uniunea Europeană de-a lungul celor 27 de state membre, care eh, ne va consolida poziția în lume. Și cred că raportorul eh, a abordat această perspectivă în raportul său. Vă mulțumesc foarte mult! Domnul Olbricht. Yes, uh, uh, uh, I, <coughs> I would like to underline some of the elements. First, uh, I would like... Vă mulțumesc. Aș dori să subliniez câteva aspecte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru mesajul clar pe care l-a transmis. Cred că de-a lungul dezbaterii am putut observa că există multe neînțelegeri. Din câte am înțeles eu, raportorul urmărește să se opună facilității Connecting Europe, conectarea Europei. Uh, Iată o mică neînțelegere aici. Cred însă că e vorba de un lucru caracter excepțional, deoarece discutăm despre un, vorbim despre un fond care vizează doar o parte a a Europei. Un lucru foarte important, deoarece pentru țările din uh, fondul de coeziune produc mai puțin Uh, un aspect nesemnificativ din uh, PIB-ul Europei. Înseamnă că în cele din urmă nu e tratat ca un fond regional, ci ca un fond național. Aceasta este caracteristica fondului. Prin urmare, prin definiție, poate fi folosit la un nivel regional, însă este definit și a fost creat pe baza datelor primite la nivel național. Aceasta este diferența reală dintre aceste, acest fond și fondurile structurale. Consolidarea regiunilor în acest fond este un, o abordare interesantă, însă ar trebui să procedăm cu prudență, dar ce fondul de coeziune e unul foarte specific și în aceste țări unde anumite unde nu există regiuni. Nu există regiuni uh, în ceea ce privește um, um, organismele administrative. Dați-mi voie să vă dau exemplul uh, Ungariei. Are regiuni de planificare, însă nu există organisme de administrare, precum în România. Aceasta este una din caracteristicile specifice ale fondului. Însă foarte important este legătura între acest fond și problema infrastructurii în țările mai dezvoltate. În țările mai dezvoltate e un aspect mai important și poate voi profita de această ocazie pentru a afla care e părerea Comisiei dar ce raportul meu este strâns legat de coeziune. Există un articol care afirmă că pentru serviciile de bază, investițiile în infrastructură, transport și TIC pentru regiunile mai dezvoltate vor fi interzise. De ce? Pentru că vor exista această facilitate de conectare înseamnă că ceea ce se poate investi din fondul de coeziune în așa numitele țări de coeziune nu va fi acceptat în regiunile mai dezvoltate din FEDER, dar vor fi permise în facilitatea Connecting Europe, conectarea Europei. Putem observa astfel că acest tip de investiții care merge din fondul de coeziune și care va fi transferat facilității conectarea Europei vor fi permise sau nu în, mai mult, în regiunile mai dezvoltate? Aceasta este întrebarea mea. E o tendință sau e propunerea Comisiei ca facilitatea Connecting Europe în această parte e menită să aibă echivalentul, să fie echivalentul fondului de coeziune în țările mai dezvoltate? Vizează în principal infrastructura, energia. Nu întâmplător așadar Raportorul a făcut legătura între fondul de coeziune și energie, un lucru care de altfel e neobișnuit. Va fi o nevoie așadar să venim cu definiție suplimentară. Dacă introducem eficientizarea energetică a locuințelor în fondul de coeziune, va trebui să definim ce investiții vor fi făcute cu FEDER și care vor fi făcute cu fondul de coeziune. Iată de ce atunci când vorbim despre facilitatea Connecting Europe, sunt de părere că e inacceptabil să luăm fonduri din anvelopa națională și uh, să o reducem astfel. E inacceptabil. Care e legătura însă dintre restul facilității conectarea Europei, energie, informații și legătura cu interzicerea investițiilor în infrastructura pentru regiunile mai dezvoltate? Cred că ar trebui să procedăm cu prudență aici, deoarece fondul de coziune e foarte specific. Și un ultim element. Dacă ar fi să luăm uh, exemplul uh, Ungariei din lunile trecute și o decizie foarte importantă din cadrul tratatului de la Maastricht, care are un caracter de sancțiune macroregională. Este singurul fond uh, care aplică astăzi această sancțiune cu caracter macroregional, care tocmai a fost introdusă în Ungaria. Cred că ar trebui să avem uh, grijă așadar acum, având în vedere că ne opunem condiționalităților macroregionale și avem aceste, macrocondiționali, aceste condiționalități macroregionale în fondul de coeziune. Întrebarea mea pentru raportor este cum putem fi consistenți, așadar, să ne opunem uh, caracterului macroregional și totuși acesta există în fondul de coeziune. Pentru a conchide, aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru raportul său, trimite un mesaj foarte clar și cred că ar trebui să păstrăm legătura cu um, regiunile mai dezvoltate, chiar dacă fondul de coeziune nu se adresează acestora. Vă mulțumesc. Mulțumesc, acum are cuvântul Comisia, vă rog. Director General, de floor is yours. Vă rog, domnule director general, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, mai întâi de toate, aș dori să mulțumesc domnului raportor pentru un uh, document foarte bun uh, legat de propria Comisiei în legătură cu fondul de coeziune și salutăm susținerea sa pe principalele elemente din propunerea Comisiei. De fapt, sunt două elemente principale care apar aici din amendamentele propuse și despre care s-a vorbit în această după amiază, de altfel. În primul rând, e vorba de ce se poate face și ceea ce nu se poate face cu fondul de coeziune și amendamentul ar permite extinderea pentru a se include și uh, încălzirea și uh, combinația dintre încălzire și energie electrică. Aici, problema e una de coerență în utilizarea fondurilor europene. Și aici există posibilități uh, de a fi încă și mai clari în a stabili ce se poate și ce nu se poate finanța. Însă, din punct de vedere al Comisiei, uh, principalul este ca utilizarea fondului de coeziune să nu submineze eficiența regimului uh, cotelor de emisii de dioxid de carbon. Și așa că o modificare care permite ca fondul de coeziune să susține investițiile în uh, centrale care deja figurează în programul ITS este o măsură care, din punctul nostru de vedere, nu are sens, pentru că subminează un mecanism uh, prin care se dorește reducerea de emisii. dar nu ar trebui să fie luată în considerare, dar asta nu înseamnă, după cum am indicat, că nu se poate face o clarificare a formulării care să arate mai clar că infrastructurile asociate pot fi finanțate. În doilea rând, Uh, tot în legătură cu cum se poate și cum nu se poate utiliza fondul de coeziune. Mă refer la uh, chestiunea extinderii în ce privește investiții în eficiență energetică la sectorul locuințelor. Și Comisia e de acord cu analiza domnului Boștinaru în ce privește importanța investițiilor în eficiența energetică. Dar de asemenea putem uh, spune că e important să facem o distincție în menirea diferitelor fonduri. Eh, și s-au produs anumite eh, modificări în eh, distinția între FEDER și fondul de coeziune, dar totuși fondul de coeziune are o anumită menire care e prevăzută în tratat în ce privește faptul că se concentrează pe transporturi, susținerea pentru rețelele transeuropene și mediu, concentrându-se pe achiul în domeniul mediului. Și după cum am spus, a existat uh, flexibilitate. Comisia crede că trebuie menținută o diferență și o linie între ele și noi credem că linia aceasta apare foarte clar în, uh, sau diferența asta apare foarte clar în, în propunerea Comisiei. Uh, Eh, și e nevoia de a exista finanțare adecvată pentru statele membre din alocările FEDER pentru a satisface nevoile de investiții în eficiența energetică în locuințe și prin deschiderea fondului de coeziune s-ar produce riscul diluării eficienței fondului de coeziune. Deci, noi trebuie să ne concentrăm pe principala misiune a fiecărui fond deci menținem aici o rezervă în această, în această privință. Încă câteva uh, chestiuni. Cred că în ce privește referirea la Natura 2000, la amendamentul 8, Aici uh, credem că nu e neapărat necesară, deoarece formularea, așa nume protecția și restaurarea biodiversității, e oricum generală, e largă și uh, considerăm că e o modificare care poate întrucâtva limita sau crea probleme în ce privește interpretarea ei. Deci nu credem că e o adăugire necesară. Apoi, în chestiunea adăugării unei referiri la accesibilitate, la amendamentele 10 și 11. În principiu, Comisia e de acord cu opinia uh, raportorului, dar, după cum știți, E vorba de una din, uh, unul din elementele care apare în condiționalitățile exante la anexa 4 a, a, uh, regulamentului privitor la uh, prevederile comune, unde există o ex, uh, condiționalitate ex ante generală, tocmai în ce privește accesibilitatea, pentru că nu e ceva ce privește doar fondul de coeziune, ci și <clears throat> alte investiții susținute prin FEDER. De aceea, noi considerăm că elementul important va fi ca Comisia să susțină menținerea acestei condiționalități exante foarte importante, care astfel ar da asigurări tuturor investitorilor că ei vor respecta standardele și criteriile referitoare la accesibilitate. Și în final, încă ceva în legătură cu facilitatea conectarea Europei. A sublinia faptul că noi suntem deschiși Uh, pentru a continua să colaborăm cu raportorul și colegii de la DigiMove uh, pentru a face progrese pe problema aceasta foarte importantă a mecanismelor care ne permit să ne asigurăm că utilizăm acele 10 miliarde transferate către facilitatea conectarea Europei. Și cred că în privința elementelor discutate astăzi. S-a vorbit de acea legătură între fondul de coeziune și conectarea Europei. Sunt aceste 10 miliarde transferate. Aici obiectivul este ca banii să fie utilizați pentru același tip de investiții în transporturi ca și cum ar fi fost utilizate conform fondului de, sau sub umbrela fondului de coeziune, dar țintite uh, Uh, conform priorităților Uniunii Europene. Celelalte aspecte ale facilității conectarea Europei, dincolo de uh, acest aspect, sigur că sunt uh, destul de diferite și se concentrează pe alte tipuri de investiții. Și după cum a spus domnul Olbricht, acesta este un argument în sprijinul limitării existente în propunerea Comisiei față de infrastructura de bază în regiunile mai dezvoltate. Nu este singura, însă există și alte argumente puternice, considerăm noi, în favoarea limitării uh, sferei de aplicare pentru utilizarea uh, FEDER în infrastructură de bază în regiunile cele mai dezvoltate și vom avea ocazia să discutăm acest uh, aspect atunci când vom, ne vom întoarce la regulamentul privitor la FEDER. Cam asta aș avea de spus aici ca reacție la propunere. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc și acum domnule Boștinaru, dacă ați dori din nou cuvântul. Da, bineînțeles, în primul rând aș dori să mă refer la câteva subiecte evocate de distinși mei colegi și apoi să, mă, uh, să încerc să răspund și la unele comentarii uh, exprimate, făcute aici de reprezentantul Comisiei, de domnul director general de la DigiRegio. În primul rând, doamnei Mazzoni și îi spun din start că sunt convins că cooperarea noastră va continua uh, ca să includem uh, toate considerațiile compatibile cu sfera de aplicare și scopul politicii de, uh, mă scuzați, fondului de coeziune. Ideea doamnei Mănescu apoi să ajutăm IMM-urile. Aici am două propuneri care pot fi doar în favoarea IMM-urilor. Când deschidem fondul de coeziune uh, pentru economisirea de energie pentru locuințe și centrale uh, electrice și care uh, servesc uh, răcirii și încălzirii locuințelor, generare. Și în legătură cu comentariile domnului Chisogelos din partea verzilor și mulțumesc din nou pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o, ea spune că sunt de acord cu multe din opiniile domniei sale și, și cu multe din preocupările domniei sale. Există anumite limitări care uh, se situează în afara uh, sferei de aplicare și posibilităților fondului de coeziune, astfel încât nu putem rezolva unele din aceste probleme pe care le-ați menționat cu ajutorul fondului de coeziune. Dar ne vom continua munca și sunt de acord cu ce ați spus dumneavoastră, și anume capacitatea administrativă și, de asemenea, în raportul meu se face mențiune explicită a nevoi dramatice la mm, contractul de parteneriat și codul de conduită să îmbunătățească drastic capacitatea administrativă și instituțională existentă azi într-un mare număr de state membre, pentru că este cel mai bun mod de a face investiții, de a investi nu doar într-o mai bună rată de absorpție în viitoarea perioadă de programare, ci și de a ne asigura că politica de coeziune va, se va face în beneficiu cetățenilor, a comunităților, a regiunilor. În legătură cu cele spuse de domnul Poreba, Eu nu sunt un susținător fanatic al, al facilității conectarea Europei. Din contă, dar nu, nu sunt nici înger, nici demon, de fapt. Am o poziție moderată. Opinia mea, care văd că este susținută și de domnul Nicolas Martin, Uh, da, până la urmă sunt gata să accept această posibilitate cu cele 10 miliarde de a fi alocate pentru conectarea Europei dacă sunt respectate condițiile și domnul Martin tocmai a menționat acest lucru. Da, este, există o preocupare în legătură cu modul în care statele membre vor accepta ideea de a transfera aceste 10 miliarde, lucru care le va reduce drastic uh, sumele stabilite la nivel național și în același timp să nu aibă niciun cuvânt de spus în legătură cu venitul atunci când se implementează proiectele. Și ca răspuns la comentariile domnului Olbricht, și mă întorc la conectarea Europei, filozofia propusă astăzi pentru facilitatea conectarea Europei se referă la proiectele transfrontaliere. Știți foarte bine, Comisia consideră că astăzi conectivitatea transfrontalieră e încă la un nivel destul de modest, de scăzut și lucrurile trebuie îmbunătățite, motiv pentru care ei au propus și fondul de coeziune pentru a contribui la o mai bună conectivitate între statele membre. De obicei, statele membre se, își concentrează investițiile uh, intern, la nivel intern și nu transfrontalier. Însă, realitatea în unele țări, cum ar fi Polonia, uh, este, sau confirmă exact opusul. Dar, din nou, doresc o cooperare strânsă cu DigiMove și cu toți colegii mei ca să Uh, găsim o soluție acceptabilă pentru toți și în același timp să ne asigurăm că, în primul rând, banii care sunt transferați se vor întoarce în investiții într-un volum aproximativ similar și cantitate și calitate aproximativ similare și în al doilea rând, statele membre vor avea un cuvânt de spus și vor avea capacitatea de a decide și de a pune în aplicare proiecte care uh, respectă cerințele uh, uh, conectării Europei. Principiul primul venit, primul servit trebuie respins. Eu sunt în favoarea competitivității și uh, concurenței, dar în același timp e important să nu uităm că parola pentru politica de coeziune e solidaritate. Concurența e bună, dar doar dacă e însoțită de solidaritate și nu invers și unele state membre sunt preocupate de faptul că astăzi ele nu se află în poziția de a putea pregăti și de a putea oferi DigiMove proiecte eh, care să fie eligibile imediat și chiar eh, ulterior. Aici există o distinție între DigiMove și DigiRegio dar voi reveni ulterior la, la, posibil, cu posibilitatea unui uh, amendament de compromis eventual ca să încercăm să rezolvăm și această uh, problemă. Și acum vin la comentariile domnului Nicolas Martin. Ideea nu e doar a mea, și anume să includem uh, economisirea de energie pentru locuințe și uh, încălzire. Ideea, după cum știți foarte bine, există și la nivelul Consiliului, în uh, multe state membre, Uh, care și-au exprimat uh, dorința de a uh, avea acces la fondul de coeziune și de a-l deschide și pentru această problemă. E o problemă uriașă pentru Europa Centrală și de Est. Ideea de a avea capacitatea de cogenerare e bună și pentru țările care au alt tip de climă. Și, de asemenea, pentru ideea de a ne îndrepta spre noile perspective de trei generare și centralele de această generație, toate acestea sunt benefice pentru toate statele membre până la urmă. Deci eu v-aș ruga să încercăm să găsim o soluție comună cu Comisia ca să nu acționăm în detrimentul programului eh, de schimb de emisii, dar în același timp să susținem și statele membre ca acestea să poată avea acces la fondul de coeziune dacă ele consideră că e important. Și eu consider că e foarte important. Dacă mă gândesc la situația de azi și nu vreau să provoc pe nimeni, dar uh, puteți să crede că multe state membre vor putea să atingă scopurile uh, 2020 și să plătească uh, din cauza procedurii de uh, încălcare dacă nu își ating aceste uh, scopuri, asta fără a se impulsiona investițiile în sector, în România, în Polonia, în Republica Cehă, Slovacia, Ungaria și alte state, credeți că ar fi realistă o asemenea situație? Nu cred. Ideea este să găsim o soluție comună, să fim flexibili, dar în același timp, dacă uh, statul membru dorește să aibă acces la fondul de coeziune, să poată să o facă. La fel și cu uh, încălzirea. E clar că ar trebui o diferențiere între fondul de coeziune și FEDER ca să nu există o suprapunere cu regulile existente pentru FEDER, dar în același timp să există posibilitatea ca statele membre și comunitățile locale să utilizeze fondul de coeziune inclusiv pentru uh, economisirea de energie în, uh, la locuințe, care, conform regulilor actuale, este un lucru imposibil de făcut. Și în legătură cu Natura 2000, bine, dumneavoastră vorbiți de restaurarea și protecția biodiversității. Însă, biodiversitatea este un termen general, iar Natura 2000 e o zonă bine definită sau cuprinde zone bine definite care trebuie să administrate cu soluții diferite uneori. Iar realitatea în ziua de astăzi, știți uh, foarte bine, există rapoarte care confirmă faptul că în mod sistemic UE uh, a dat greș în uh, atingerea scopurilor biodiversității. Oare dorim să continuăm pe aceeași cale? Eu cred că ar trebui cel puțin să avem posibilitatea Uh, să existe și Natura 2000 ca doar parte a unui aspect mai general referitor la biodiversitate. Acestea ar fi comentariile mele și apoi trebuie să ne gândim la faptul că Comisia are o atitudine de deschidere, aici la Parlament există susținere politică, la Consiliu de asemenea și președinția daneză de asemenea este uh, gata să susțină aceste idei principale Uh, cele două idei principale pe care le cunoaștem, dar oricum există un consens și în rândurile deputaților, deci până la urmă cred că vom putea obține un rezultat bun, un raport valoros care să fie în beneficiu politicii de coeziune și punerea sa în aplicare pentru viitoarea perioadă de programare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Boștinaru. Și acum trecem la uh, punctul numărul 12 de perioada de zi, Fondul Social European și Raportoarea este doamna Irihoen Perez. Maria, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Da, trebuie, e bine că ne, să ne concentrăm atenția și pe lucrătorii din, din Europa cu fondul social înainte de prezentarea raportului care sper eu că vă, va fi pus la dispoziție cât mai curând posibil, cel puțin în versiunea limba engleză și deschiderea ter- și de a ști termenul pentru depunerea amendamentelor care probabil va fi în 8 mai. Uh, dacă îmi permiteți, uh, voi face un rezumat al ideilor principale uh, cuprinse și în amendamentele mele înainte de a le trimite spre traducere. Fără îndoială, colaborarea domnilor voastre și mai ales ajutorul raportorilor din umbră precum și dialogul cu uh, actorii sociali și organizațiile non-guvernamentale, vor contribui la elaborarea unui raport solid care să garanteze un fond social european consolidat și eficient. În primul rând, necesitatea ca Fondul Social European să conteze și pe o finanțare adecvată și suficientă pentru a îndeplini obiectivele propuse și să se transforme într-un instrument esențial care să permită îmbunătățirea uh, Eh, coeziunii economice, sociale și teritoriale, reducând inegalitățile sociale și inegalitățile în materie de ocupare la nivel național, regional și local. De, de asemenea, să contribuie la crearea unui mai mare număr de locuri de muncă, îmbunătățind calitatea ocupării și favorizând includerea persoanelor pentru evoluția pieței muncii. În al doilea rând, chestiunea incluziunii programului de ajutor alimentar în bugetul pentru Fondul Social European. Aici mi-ar plăcea să mă adresez reprezentanților Comisiei pentru a le solicita să ne țină la curent în legătură cu ultimele informații pe această posibilitate. În al treilea rând, mm, flexibilitatea Fondului Social European. Aici aș insista pe importanța ca o concentrare tematică să, fie, să aibă un caracter flexibil pentru a permite ca fondul să intervină în funcție de necesitățile și specificitățile fiecărui stat membru și fiecărei regiuni. După cum știți, propunerea este să sporim această flexibilitate prin sporirea priorităților de la 4 la 6 la nivel regional și uh, diminuarea procentajelor de concentrare. În al patrulea rând, participarea uh, actorilor sociali, deci participarea inclusiv a autorităților locale și regionale și a actorilor din, uh, social și din partea ONG-urilor atât în elaborarea cât și în punerea în aplicare a măsurilor uh, de finanțare pentru fondul social în formă structurată și sistematică, adăugând posibilitatea de a introduce finanțări pentru această participare, nu doar cu subvenții globale, cât și sub forma asistenței tehnice, la fel cum se prevede la articolele 108 și 109 ale regulamentului privitor la dispozițiile comune. În plus, consider că accesul la uh, subvențiile pe care, le, pe care le propune Comisia pentru a îmbunătăți capacitățile uh, actorilor sociali și, orga, și a ONG-urilor nu trebuie să fie limitat la regiunile mai puțin dezvoltate, lăsând pe din afară alte regiuni, cum ar fi cele uh, de tranziție, unde uh, e necesar în continuare să se intervină. La fel, s-ar putea include de asemenea entitățile locale minore care nu posedă capacitățile necesare, de exemplu cele din zonele rurale. În al cincilea rând, eh, crearea unui procentaj pentru dezvoltarea urbană durabilă. E vorba de a susține, de asemenea, cu Fondul Social European, dezvoltarea urbană durabilă cu strategii care să includă acțiuni integrate pentru ca să putem face față provocărilor uh, sociale, de mediu și economice uh, care stau în fața orașelor și figurează în contractul de asociere. Și în final voi depune și anumite amendamente cu obiectivul de a completa anumite uh, aspecte, cum ar fi stimularea egalității în fapt a bărbaților și femeilor, a combate discriminarea multiplă, adaptarea măsurilor la necesitățile particulare ale grupurilor cele mai defavorizate și necesitatea de a ține cont de regiunile și localitățile cele mai defavorizate. Și în ultimul rând, uh, vă reamintesc din nou că intenția noastră este ca uh, Uh, raportul să fie tradus măcar în engleză pentru reuniunea din 8 mai și că termenul pentru, ca, pentru depunerea amendamentelor să fie 31 mai și să votăm pe 29 iunie. Mulțumesc! Okay, thank you very much indeed. Now... Mulțumesc! Dau acum cuvântul primului raportor din umbră, Doamna Lukaciewska, dacă pronunț bine. panie przewodniczący, ja chciałbym podziękować pani sprawozdawcy. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând doresc să mulțumesc raportor, raportoarei pentru munca depusă și vreau să subliniez că sunt de acord cu raportoarea la uh, majoritatea capitolelor. Aceste subiecte sunt deosebit de importante atât din perspectiva comisiei noastre, cât și din perspectiva beneficiarilor și a rezultatelor pe care trebuie noi să le îndeplinim utilizând Fondul Social European. Fondul Social European devine un instrument de bază utilizat pentru a combate sărăcia, și uh, diferențele de structuri sociale, însă cred că ar trebui să fie și considerat un instrument pentru investiții în potențialul uman, pentru a asigura o calitate ridicată a ocupării, pentru a garanta incluziunea socială în contextul UE 2020. Așadar, din punctul meu de vedere, ar trebui să considerăm că este prioritar să dezvoltăm și să creăm noi locuri de muncă și să garantăm o dezvoltare durabilă, incluzând pe piața de muncă persoane mai în vârstă, lucrători tineri și de asemenea femei, pentru că numai atunci am putea să uh, spunem că Fondul Social European dă roadele dorite. Pentru mine este foarte important să se amelioreze evaluarea funcționării acestui fond și, de asemenea, a rezultatelor date de astfel de investiții, ca să nu cheltuim bani degeaba. Ne bucurăm foarte mult să constatăm un nivel mare de uh, preluare a acestor fonduri, dar dorim să vedem și rezultate specifice, cum este stimularea pieței de muncă și crearea de noi locuri de muncă. Sunt de acord cu raportoarea atunci când se referă la necesitatea de a asigura o abordare mai flexibilă în uh, alocarea resurselor din Fondul Social European. Subliniem acest aspect fără încetare atunci când discutăm aceste chestiuni la comisia noastră și cred că este absolut necesar să ținem cont de uh, caracteristicile regiunilor individuale și de condițiile specifice pentru că nu există o măsură bună pentru toți. Nici nu trebuie să avem o astfel de abordare pentru regiuni. Cred că modelele fixe și rigide de alocare a fondului nu trebuie să fie adoptate pentru că astfel nu am mai avea cum să susținem regiunile care au nevoie de astfel de intervenții. În noua perioadă de programare ar trebui să acordăm o atenție deosebită acestui aspect. Trebuie să introducem uh, o declarație relevantă la articolul 4 din uh, acest regulament. Mă refer aici la concentrarea tematică. De asemenea, sfera de aplicare a finanțării trebuie să fie exprimată mai clar și mai precis la articolul 3. Poate că ar trebui să analizăm prioritățile individuale ca să arătăm clar ce fel de intervenții ar fi posibile și disponibile ca să obținem rezultatele respective. Un alt subiect foarte important e reprezentat de indicatori. Vorbim despre problema capitalului uman, de exemplu, atunci când vedem cât este de important să alegem indicatorii cei mai adecvați pentru a evalua eficacitatea unui program și utilizarea fondului în cazuri specifice, modul în care programul respectiv a modificat situația și în care au operat participanții. Unele date statistice nu țin cont de specificul uh, anumitor regiuni, iar rezultatul este că primim indicatori foarte rigizi și fixi, care nu pot fi utilizați în practică. De exemplu, nu găsim uh, soluții, nu considerăm că trebuie soluții sistemice pentru educația vocațională și pentru formare. Angajatorii nu beneficiază de stimulente care să-i facă să dorească mai mult să primească uh, stagiari. Este unul din principalele indicatoare uh, din acest program și trebuie să se dea rezultate. Atunci când ne uităm la acest raport, uh, când cunoaștem detaliile, cred că trebuie să prezentăm și amendamente. Însă amendamentele mele vor încerca doar să consolideze utilizarea Fondului Social European și eficiența sa. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Schröter! Ja, vielen Dank. Vă mulțumesc! Îi mulțumesc raportoarei. Am uh, analizat încă o dată că nu era disponibil în raport. Iată de ce Aș dori să subliniez acele aspecte importante. Există aspecte importante pe care le-am discutat în calitate de raportor din umbră. Acestea au fost scoase în evidență. În primul rând, programarea. Acesta a fost limitat de comisie în articolul 43 într-un mod care, după părerea mea, nu e posibil să fie realizat în cadrul FSE. Iată de ce am făcut o propunere în acest sens. Nu cred că ar trebui să ne concentrăm asupra priorităților de investiție. Dacă le creștem de la 4 la 6, dacă dorim să facem un program de combatere a sărăciei într-o anumită regiune, de exemplu, uh, va trebui să cooperăm și cu Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă, atunci vom avea 8 sau 9 priorități de investiții doar în domeniul combaterea sărăciei și incluziunea socială. Iar dacă nu am șase obiective, nu pot să desfășor un astfel de program. Iată de ce spun că nu e um, logic. Pornim de la prioritățile de investiții la nivelul tematic. Și FEDER face același lucru ar trebui să mergem la nivelul obiectivelor tematice și să analizăm că Fondul Social European se concentrează asupra aspectelor importante care sunt prezentate în aceste obiective tematice număr de 11. După părerea mea, acest lucru ar însemna că regiunile își asumă procentul stabilit și, în consecință, să investească fondurile respective în aceste trei obiective în domeniul ocupării forței de muncă, în domeniul uh, combaterii sărăciei și incluziunii sociale și în domeniul educației, uh, formării și învățării pe tot parcursul vieții. Aceste regiuni au apoi la dispoziție 16 priorități de investiții uh, prin care pot atinge aceste obiective. Dispun așadar de flexibilitate dorim să ajungem astfel să abordăm nivelul obiectivelor tematice, tocmai cum face și FEDER. Există o propunere înscrisă în acest sens din partea mea, pe care o voi trimite imediat. Am elaborat-o pe, uh, în timpul sfârșitului de săptămână. am uh, luat legătura cu actori implicați și cu administrații, am lămurit acest subiect și, și uh, cum putem susține pe scurt practic bune practici sociale în Europa. Voi trimite așadar uh, această propunere. În al doilea rând, uh, sprijin raportarea în ceea ce privește principiul parteneriatului, care se regăsește la articolul 6 și aș dori să uh, mai subliniez încă un lucru. Din păcate, comisia nu mai, lipse, nu mai este prezentă aici, lipsește Digi Regium. Dacă analizez articolul 1, să vedem ce s-a întâmplat acolo. Aș putea doar să spun că, pe de-o parte, a pus la dispoziție un program Astfel, partenerii sunt puși în situația în care ei trebuie să comunice cu administrațiile. Comitetul Economic și Social a prezentat deja acest lucru acolo, unde partenerii au un birou pe care îl, care îi sprijină în etapa de pregătire. Acolo unde există așadar aceste birouri, parteneriatul funcționează excelent, unde nu există deficite. Comisia a înțeles acest lucru și există o propunere simplă de finanțare în acest sens. Excelent. Ce a propus apoi? În ce a propus apoi? S-a propus ca acesta să fie finanțat uh, din partea unor uh, axe prioritare. Uh, o aberație, după părerea mea. Acest lucru înseamnă că partenerii ar trebui să solicite finanțarea pentru fiecare prioritate, pentru ca acel birou să poată exista și apoi să poată negocia cu administrațiile referitor la programul în ansamblul său. Iată de ce aș propune eliminarea acestui aspect. E un concept care e inacceptabil. Nu poți să ceri din partea unor ONG-uri ca în nenumărate puncte să meargă și să ceară administrațiilor finanțare pentru a putea desfășura activitatea pe care o desfășoară în mod voluntar pentru a atinge astfel plus valoare la nivel european. Ar trebui să pot permite, facilita acest lucru. Iată de ce ar trebui să facem aici o mică modificare. Um, s-ar putea să intrăm în conflict cu Comisia, însă nu se poate altfel. Un alt aspect important pentru mine aici el reprezintă problema indicatorilor. E discuția pe care am purtat-o deja cu Olbricht în uh, ceea ce privește FEDER. Trebuie să avem un concept de ansamblu, există și alte abordări, precum cele ale domnului Van Nistelrooy și a doamnei Crel. Iată de ce avem nevoie de jaloane, fără jaloane nu avem nevoie de indicatori. Trebuie, cred, să discutăm în cadrul grupului de lucru cum dorim să organizăm structura. Depinde de rolul pe care îl va avea această listă de indicatori. Cred că acești indicatori sunt buni, pe de-o parte, pe de altă parte, la nivelul regulamentului, la nivelul legislativ, uh, trebuie abordat și, din acest punct de vedere, au un caracter formal și prea puțin de fond. Iată de ce trebuie să ținem cont de acele persoane care până la vârsta de 64 de ani au ocupat un loc de muncă. Acesta ar fi indicatorul meu. Um, de exemplu, dacă au primit locul de muncă, de, din ce trăiesc, dacă recurg la asistența socială, acest, aceste aspecte nu sunt incluse. Iată, e vorba așadar de un indicator care nu poate fi folosit. Și de asemenea nu se spune dacă acest uh, contract expiră la, de exemplu, două luni de când s-a făcut analiza pentru Fondul Social European. Numărul de persoane așadar nu spune dacă mi-am atins obiectivul referitor la ocuparea forței de muncă. Iată de ce trebuie să ne gândim cum abordăm indicatorii. Raportorul a identificat deja că există diversi indicatori și anumiți indicatori sunt acolo pentru ca eu să-mi primesc înapoi finan- finanțarea. Există și indicatori de uh, rezultate, deoarece eu ca administrație nu pot să garantez dacă e un loc de muncă pe termen lung. Am pregătit însă persoana, am format-o, iată de ce am dreptul să-mi primesc fondurile înapoi. Există și alte indica alți indicatori care însă nu funcționează. Iată de ce trebuie să ne gândim dacă avem un caracter legislativ, atunci creăm indicatori cu un efect de corset Trebuie să ne gândim dacă dorim într-adevăr să facem acest lucru și dacă în cele din urmă am atins cu acești indicatori ceea ce doream să atingem. Și eu consider că trebuie să atingem obiectivele strategiei 2020 cu fondurile structurale. Nu cred însă că toate aceste obligații ne permit să ne atingem aceste obiective. Trebuie, domnule Lambert, să discutăm despre toate aceste aspecte, indicatori de performanță, obiective tematice. Iată de ce vă spun, eu am îndoielile mele dacă prin eforturile pe care le depun aici nu atingem un obiectiv, nu atingem un efect uh, contrar cel pe care îi dorim. Vă mulțumesc, domnul Van Nistelrooy. <coughs> Thank you, thank you very much, especially for the... Mulțumesc foarte mult, mai ales pentru analiza profundă pe care am primit-o, contribuția raportoarei. Uh, ce ați lucrat în weekend, vă rog să ne trimiteți și nouă, pentru că ați trimis raportorului, raportoarei, mă scuzați acest lucru, mă bucur că ați făcut-o. Și știu că sunteți foarte activă pe plan personal și la Comisia de Ocupare, deci va trebui să vă luptați și acolo, nu-i așa? Că jucați un rol dublu sau cel puțin aveți o contribuție și acolo, că sunteți foarte activă la ambele comisii și, după cum ați spus, ar trebui pe cât posibil să fie aplicat același sistem. Și mai adaug un punct. Am mai întrebat și la primul schimb de opinii. De fapt, e cam ciudat că statele pot să decidă la ce nivel uh, activează în legătură cu Fondul Social și cu FEDER. Dacă dorim să avem sinergii și așa mai departe și să funcționeze totul, ar trebui să fie la același nivel. Sunt state care fac, se ocupă de un fond la nivel național, de altul la nivel regional și după aceea spun că uh, se, e de la sine înțeles cum se cooperează, dar nu-i deloc de la sine înțeles. Ar trebui să fie mai bine coordonate fondurile pe același nivel. Altfel, cum poți să spui uh, regiunilor sau orașelor că lucrăm pe o uh, Agenda UE 2020 cu aceeași abordare dacă de fapt trebuie să se meargă la un cu totul alt nivel în statele naționale. Deci, ă, asta, asta e în legătură cu ce ați spus cu abordarea sistematică. Iar noi, Comisia Regii, suntem cei care spunem, da, trebuie să aliniem prevederile dacă noi vorbim de, de contractul de parteneriat, uh, trecem o formulare mai puternică pentru regiuni și orașe și trebuie să continuăm în acest fel ca să avem o politică mai bine coordonată. Mulțumesc! Mulțumesc! Comisia dorește să intervină? <laughs> Mulțumesc, doamnă președinte! Nu pot să spun prea multe despre amendamente pentru că nu le-am văzut, însă unele dintre ele par să uh, arate că ne-ar ajuta să clarificăm regulamentul și să îl uh, facem mai uh, bine pus la punct acolo unde e nevoie. Așadar, așteptăm cu nerăbdare textul raportoarei, mai ales în ceea ce privește consolidarea egalității de gen și a prevederilor privind discriminarea și implicarea părților interesate. În ceea ce privește programul Alimente pentru cei mai defavorizați, din păcate nu pot să merg mai departe decât uh, poziția comisarului Andor de la ultima plenară de la Strasburg, care a confirmat faptul că comisia își va folosi dreptul de inițiativă în acest sens. Însă propunerea specifică uh, pentru continuarea programării va urma într-un alt format decât cel existent până acum și va veni fie înainte, fie după vacanța de vară, dar nu va fi legată strict o sensu de Fondul Social European. Câteva cuvinte, dacă îmi dați voie în legătură cu celelalte comentarii, aș dori să clarific cele spuse aici. În ceea ce privește indicatorii, poate că ar fi bine să repetăm că indicatorii propuși pentru toate fondurile, pentru toate regulamentele dedicate fondurilor sunt indicatorii uh, de cel mai mic numitor comun. Sunt indicatorii care permit obținerea unui acord cu statele membre în legătură cu uh, Uh, regulile obligatorii. Sigur că vom avea priorități specifice și pentru acelea uh, indicatori specifici care să meargă dincolo de cadrul comun pe care îl avem în regulamentul FEDER și în regulamentul FSE. Însă, de fapt, uh, nu credem că am putea să fim de acord cu alți indicatori ca minim obligatoriu pentru toată lumea și dorim foarte mult să menținem această distinție în textul juridic ca să ni se permită, pe de-o parte, să vă și raportăm dumneavoastră realizările comune ale fondurilor pentru fiecare în parte și să și avem, pe de altă parte, o raportare specifică la nivel național sau regional. În ceea ce privește mecanismele de concentrare, cred că am mai explicat acest lucru. Noi credem că mecanismele propuse, mecanismul propus pentru Fondul Social European este corect. Uh, Credem că nu trebuie să cerem statelor membre să, re, să ceară regiunilor să facă distinții între ocupare și incluziune socială sau educație și ocupare, ci să fie mai specifice la fiecare din cele trei obiective tematice propuse pentru fond. Sigur că așteptăm cu nerăbdare propunerile concrete din partea Comisiei dumneavoastră și din partea Comisiei de Ocupare, într-adevăr, după cum uh, s-a spus. În legătură cu articolul 6.1, sensul acestui articol uh, și vine într-adevăr de la comisie, nu de la o direcție generală anume, articolul 6.1 se referă la posibilitatea ca statele membre sau regiunile să delege implementarea unei părți a programelor uh, regionale unor ONG-uri. Este vorba de o delegare care nu este aceeași ca o alta care vă este cunoscută, nu trebuie să aibă o dimensiune teritorială, ci este o delegare a unor părți din programele, din programele teritoriale unor ONG-uri. De aceea credem că trebuie să fie vorba de o prioritate specifică, pentru că contează dacă e vorba de uh, un ONG ca Crucea Roșie din Spania și programul Lucea și dacă e inclus la un obiectiv sau altul și ce contează este să nu se diminueze cam, uh, capacitatea instituțională. În orice caz, asta încercăm noi să clarificăm la 6.2 și 6.3. În legătură cu indicatorii, aș dori să susțin ce a spus doamna Schröter. Dacă uh, creăm un cadru de performanță, ar fi posibil să se elimine toți indicatorii pentru că, de fapt, uh, nu e clar, de fapt, la ce mai folosim indicatorii dacă nu îi corelăm cu performanța. După cum am mai spus și cred că asta este tot. Mulțumesc foarte mult. Maria, dorești să iei cuvântul? Muchas gracias, muchas gracias, presidenta. Agradezco los comentarios. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă președintă, și mulțumesc tuturor pentru comentarii și cer și scuze pentru că încă nu aveți uh, textul la dispoziție, dar sper că încă din a doua săptămână din mai îl veți avea la dispoziție și vom putea avea un dialog uh, pe un dialog mai concret, plus uh, amendamentele pe care le voi depune. Mulțumesc, doamne Lucacenca, pentru comentariile sale și în care se insistă pe dialogul pe care laud inițial asupra necesității ca acest fond să fie cât mai eficient posibil. Sigur că investim în oameni, asta este și prioritatea Fondului Social European, investim în calitatea uh, locurilor de muncă, dorim să îmbunătățim și rezultatele, dar nu este ușor când se încearcă să se monitorizeze și uh, succesele uh, FSE E dificil să facem astfel de monitorizare, uh, de câte ori o persoană intră și iese de pe piața muncii, dar trebuie totuși ca această persoană să aibă și formarea și uh, uh, experiența necesară ca să poată să se întoarcă pe piața muncii. Mulțumesc și doamne Schröter. Sper că atunci când va avea textul în față, va fi sigură că multe din amendamentele pe care le voi face merg exact pe linia indicată de domnia sa. Cât despre domnul Van Nistelrooy, îi mulțumesc și domniei sale. Sigur că e necesară o coerență între fonduri, dar nu o suprapunere a acestora, mai ales uh, în Fondul Social European. Și uh, mulțumesc și Comisiei pentru informațiile pe care ni le-a oferit și asta în așteptarea că domnul comisar să ne facă și o propunere specifică în legătură cu programul alimentar sau lupta împotriva uh, foamei. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc și cu asta trecem la punctul 13. Sorry, I'm just, I just have no, no further decision. So we move now to point 13 on our agenda, which is opinion of Trecem la punctul 13 și anume avizul comisiei noastre privind mandatul pentru trilor bugetul 2013, raportorie Giorgio Stavrakakis. Αγαπητοί συνάδελφοι, για άλλη μια χρονιά η συζήτηση για την κατάρτιση του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται. Vă mulțumesc, dragi colegi, vorbim și în acest an despre buget Criza economică și financiară reprezintă adevărată probă de forță pentru bugetul Uniunii Europene. Există, bineînțeles, o, așadar un regulament financiar echilibrat care ar trebui să existe în ciuda provocărilor crizei. Trebuie să recurgem la acest regulament echilibrat pentru a contracara efectele negative ale crizei. Cred că Comisia a venit cu răspunsuri bune în acest sens. Coeziunea ar trebui să fie folosită ca instrument pentru a contribui la creștere și la ocuparea forței de muncă trebuie ca aici să ținem cont într-adevăr de nevoile regionale. Acestea trebuie să stea la bază. Nu trebuie să folosim doar diferențele regionale, ci trebuie să venim în întâmpinarea nevoilor acestora. Trebuie să veghem așadar la o bună punere în aplicare a politicii de coeziune în uh, general. În 2011 uh, s-a ajuns la întârzieri în uh, uh, plățile de coeziune, lucru care s-a prelungit și în noiembrie 2012 la ședințele de conciliere referitor la bugetul pentru 2012 la care am luat parte. Aceste ședințe au durat 16 ore. Am asistat la un adevărat meci de ping-pong între Consiliu și Comisie care se certau referitor la detaliile acestui buget. S-a ajuns astfel la întârzieri referitor la nivelul Consiliului. Consiliul a reușit să uh, reducă creditele de plată și înseamnă că la Parlament a trebuit să acceptăm acest lucru pentru a nu genera întârzieri suplimentare. În uh, actualul aviz, eu îmi exprim această îngrijorare deoarece cred că această reducere a creditelor de plată va genera probleme semnificative care avea o, vor avea un impact asupra extinderii politicii de coeziune. Sper că Consiliul și Comisia vor uh, ajuta Parlamentul în dorința acestea de a depăși aceste probleme pentru a nu uh, asista la o contagiere cu aceste probleme și în 2013 cred că reducerea sau absența unor credite de plată vor uh, reprezenta o amenințare reală în uh, implementarea proiectelor uh, la fața locului. Trebuie să ținem cont că există o nevoie de credite de plată la aliniatul 1B și reducerea acestora ar fi o greșeală. Trebuie să ținem cont de aceste date și statele membre trebuie să facă acest lucru atunci când își elaborează bugetele naționale. Trebuie să ne opunem acestor reduceri neavizate în credite de plată. În cele din urmă aș dori să vă reamintesc că termenul limită pentru depunerea amendamentelor referitor la, la programele pilot este 11 mai acesta este termenul limit, așadar, pentru amendamente. Vă mulțumesc pentru atenție. Din câte am înțeles, uh, raportorii din umbră nu sunt prezenți în sală. Dacă cineva dorește să intervină, vă rog aveți cuvântul. Îmi cer scuze, vă privesc uh, plăcuța cu numele, dar nu știu. Mulțumesc. Doream doar să spun lui Sarkakis că sunt de acord cu uh, scrisoarea domniei sale, cu documentul domniei sale, într-adevăr a identificat bine prioritățile și dezbaterea asta pe bugetul 2013, până la urmă prefigurează dezbatere pe care o vom avea și în legătură cu orientările viitorului cadru financiar multianual. Așadar, eh, prefigurăm toate acestea și trebuie să apărăm un punct de vedere clar, și anume dezvoltarea regională și fondul de coeziune reprezintă un mod corespunzător de a reacționa la criza prin care trecem și eh, fondul eh, de coeziune are măsuri contraciclice, adică ajută regiunile cele mai defavorizate să-și depășească dificultățile cu o bună identificare a priorităților, cu proceduri conforme interesului general al Europei și acesta este reacția Europei la lupta împotriva crizei, adică o consolidare a luptei uh, pentru coeziune. E un demers politic bine definit în acest raport și el trebuie să aibă câștig de cauză astăzi, pentru că știm că uh, de multe ori se pune sub semnul întrebării finanțarea în acest domeniu. Flor? Mulțumesc, mai dorește cineva să intervină? Nu știu dacă dumneavoastră aveți ceva de adăugat. Da, vă rog, mulțumesc foarte mult. Aș dori doar să mulțumesc domnului Alfonsi pentru observațiile dumnealui. Aștept cu nerăbdare amendamentele pe care colegii doresc să le înainteze. Cred că vom reuși să ne prezentăm cu o poziție consolidată la negocierile pentru dialogul tripartit în vederea de negocierilor pentru bugetul 2013. Mulțumesc foarte mult! Îmi cer scuze, am uitat de termenul uh, pentru înaintarea amendamentelor. E vorba de 3 mai la prânz. Ora 12, așadar putem trece la punctul 14 de pe ordinea de zi. E vorba de proiectul de aviz referitor la infrastructura energetică transeuropeană și abrogarea deciziei numărul 1364 din 2006. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnul, vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Europejskiej infrastruktury energetycznej będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Systematyzuje proces Proiectele de infrastructură reprezintă un, un proiect de interes comun, lucru care face ca cetățenii să contribuie la procedura de plată. Analizează sectoarele individuale, precum sectorul gazului și al petrolului. În plus, propunerea introduce 12 priorități și coridoare energetice și proiecte de infrastructură acoperite de aceste proiect și cofinanțare de asemenea. E vorba de un pas înainte în ceea ce privește timpul pentru alocarea de certificate pentru infrastructura energetică. La ora actuală e vorba de 10 până la 12 ani. Dorim să reducem acest interval la 2 ani. În ceea ce privește investițiile de infrastructură, profitul este comercializat, însă costurile sunt suportate de comunitățile locale. Pentru a ne asigura că această abordare este modificată, aș propune ca și nivelul local să contribuie la, definiția, la definirea proiectului. Ar trebui să ne asigurăm că proiectele de interes comun sunt echilibrate pentru că acestea să fie cât se poate de profitabile și pentru a ne asigura că se oferă cofinanțare doar pentru acele proiecte care dau dovadă de un impact extern crescut. Am analizat îndeaproape și sectorul gazului în Europa. Acesta are o importanță la nivel regional. Iată de ce crearea unei liste de proiecte de interes comun ar trebui să includă o definiție amplă a infrastructurilor de gaz pentru a acoperi de asemenea terminale de energie, depozitarea subterană a gazului și așa mai departe. Gazul nu este o sursă regenerabilă de energie, însă, de multe ori, este uh, folosit pentru a nu recurge la combustibili fosili, la cărbun. Pe scurt, infrastructura energetică în Europa ar trebui să fie cât se poate de simplă, procedura ar trebui să fie cât se poate de simplă și ar trebui consultați toți uh, actorii implicați. Avizul se aliniază la uh, părerea generală a raportului. Vă mulțumesc, doamna Colansa Bobinska din partea PPE. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Oleniciac pentru avizul prezentat. Sunt într-adevăr de acord că propunerea inițială a comisiei e foarte bună și consider că Amendamentele propuse de domnul Olgenițac sunt foarte bune și pot fi sprijinite de toate grupurile politice. Aș dori să vă atrag atenția asupra unor aspecte. În primul rând, după părerea mea, ar trebui să analizăm felul în care are loc procedur, pro, procedurul de luare a deciziilor la nivelul regional când vine vorba de selectarea programelor individuale. Uh, organizatorii acestor uh, grupuri nu ar trebui să aibă dreptul de a lua cuvântul în cadrul acestor discuții. Raportorul Comisiei ITRA afirmă același lucru și domnul Olgenițec propune același lucru. În caz contrar, s-ar, recurge, s-ar ajunge la un conflict de interese. În al doilea rând, întârzierile în punerea în aplicare a proiectelor și posibilitatea de a organiza licitații pentru achizițiile publice. Cine ar trebui să facă acest lucru? În propunerea Comisiei Europene, această problemă este abordată în linii mari. Nu există informații specifice referitoare la condițiile care trebuie respectate. Consiliul a propus ca aceste detalii să fie incluse în propunerea Comisiei și sprijin pe deplin Consiliul în această privință. Consider însă că nu ar trebui să fie doar responsabilitatea Comisiei pentru a organiza aceste licitații și întreaga procedură, ci ar trebui să țină de responsabilitatea autorităților regionale care cunosc mai bine situația la nivel regional. Am să înaintez două amendamente în acest sens și am să înaintez de asemenea un amendament referitor la schimbul de informații cu comunitățile locale și regionale. Vor exista și alte amendamente. Acestea vor avea însă un caracter um, editorial sau tehnic. Cred că acest aviz ar trebui adoptat cât se poate de repede și aș dori să-i mulțumesc um, autorului pentru bună colaborare. Raportorii din umbră nu mai sunt în sală. Dacă cineva mai dorește să intervină, dacă nu, have someone from the Commission. Uh, the Commission would like to, to say a few words also. Nu știu dacă Comisia dorește să intervină, nu știu dacă cineva ar dori să intervină. Sunteți uh, bineveniți, vă rog. Comisia are cuvântul. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Îi mulțumim raportorului pentru aviz și pentru observațiile domnului. Cred că dumneavoastră ați venit cu observații pertinente în avizul dumneavoastră care se alinează um, părerii comisiei. Suntem de acord cu recomandările dumneavoastră. Știu că suntem în contratimp, iată de ce nu am să abordez acele amendamente cu care suntem de acord, ci voi aborda câteva puncte care ne îngrijorează. Acestea nu sunt însă numeroase. Cred că dacă începem cu amendamentul 6, de a include în uh, criteriile de prioritate care determină proiectele de interes comun, aș dori să subliniez că în aceste criterii abordăm politic, obiectivele de politică de energie și de mediu și cred că ar trebui să păstrăm uh, aceste criterii referitoare la obiectivele de politică și să includem trimiteri la anexele relevante pentru cum putem măsura aceste criterii. În ceea ce privește amendamentul 13, care face trimitere la împrumuturi și, și garanții, și din câte am înțeles e vorba de împrumuturi pentru lucrări în construcție, salutăm acest lucru. Sperăm că Banca Europeană de Investiții va sprijini aceste proiecte. Bineînțeles, locul potrivit pentru aceste amendamente va, ar fi probabil nu în regulamentul nou, ci acolo unde se oferă mandatul de politică pentru Banca Europeană de Investiție. La articolul 15, unde vorbim de instrumentele financiare care ar crește capitalul um, și uh, posibilitatea de finanțare a datoriilor de către BEI reprezintă un alt domeniu unde s-ar putea duce contribuții. Suntem de acord cu dumneavoastră așadar în ceea ce privește creșterea importanței acestor instrumente în cadrul articolului referitor la instrumentele financiare. Amendamentul 16 referitor la alocarea opțională a costurilor transfrontaliere pentru orice proiect care dorește să primească finanțare în cadrul facilității conectarea Europei. Am înțeles că există o îngrijorare că această procedură e mult prea lungă și mult prea birocratică. Aș dori să subliniez că exact contrariul e adevărat. Este o nevoie puternică aici Având în vedere că sectorul energetic este un sector finanțat privat, uh, tarifele fiind determinate de, uh, prin reglementări, grant financing for projects, we need... Noi vom reuși să oferim subvenții pentru proiecte, însă trebuie să știm pentru asta ca să știm ce venituri se obțin prin taxe din aceste proiecte. Iar aici sunt esențiale deciziile uh, autorităților de reglementare, înainte ca noi să putem acorda vreo finanțare. De aceea e foarte important în acest articol, în legătură cu amendamentul 16, opinia autorităților de reglementare în legătură cu subvenționarea ce poate fi acordată după stabilirea tarifelor. De aceea rolul autorităților de reglementare e foarte important și trebuie menținut în text. Poate că aș mai avea și câteva comentarii la punctul menționat de doamna Kolarska-Bobinska. În legătură cu luarea deciziilor la grupările regionale, cred că înțeleg foarte bine ce spuneți în legătură cu uh, operatorii de sistem de transmisie care au uh, interesul lor aici și nu trebuie ei să fie cei care decid ce proiecte sunt uh, alese. Sigur că ei sunt prezenți acolo, ei planifică infrastructura, au rolul de a explica proiectele, dar sunt de acord că ei nu trebuie să fie decidenții de acolo. În legătură cu uh, achizițiile publice, trebuie să vă spun că avem al treilea pachet uh, al uh, pieței interne a energiei și va fi posibil să se lanseze o ofertă de achiziții publice, o cerere de oferte uh, și noi am introdus asta în regulament ca măsură de ultimă instanță după ce s-au luat toate măsurile naționale. Dacă proiectul tot nu se concretizează nici atunci, nu uitați că e vorba de proiecte care întotdeauna trebuie să implice cel puțin două state membre și atunci, în ultima instanță, vă spuneam, Comisia va putea să continue licitația. Foarte pe scurt, cred că trebuie să vă și felicit pentru raport și să subliniez că avem doar câteva preocupări, de fapt, în legătură cu amendamentele. Restul amendamentelor sunt foarte bune, clarifică și ameliorează textul și vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Acum, raportorul. Mulțumesc uh, și eu pentru toate comentariile. Mulțumesc atât uh, colegilor cât și reprezentantei comisiei. Cred că ulterior vom reuși să colaborăm și să obținem un document bun și în orice caz unul mai bun decât cel de acum, care ne va uh, ajuta în domeniul infrastructurii energetice. Propun 3 mai, ora 12 și haideți să trecem acum la ultimul punct de pe ordinea noastră de zi, E vorba de uh, examinarea proiectului de aviz al domnului Jens Geier referitor la uh, Fondul European de Ajustare la Globalizare. Și aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În uh, avizul meu al Comisiei Regii e vorba de Fondul European de Ajustare la Globalizare. E vorba de un fond care inițial fusese creat uh, pentru a scoate în evidență faptul că Uniunea Europeană, prin uh, bugetul său, poate să aibă un angajament solidar cu aceia care, din cauza unor uh, procese care au loc uh, în urma globalizării economiei, sunt afectați de disponibilizări în masă. Este vorba de un fond extrem de vizibil, de măsuri extrem de vizibile care au fost luate. Fondul European pentru Ajustare la Globalizare are într-adevăr o coloană bugetară separată, dar nu are mijloace proprii. E vorba de o sumă maximă stabilită, dar care nu este rezervată pentru uh, acest fond, ci care până la o anumită până la un anumit plafon se pun la dispoziție fonduri pentru acele state membre care doresc să folosească acest fond. Acest lucru a făcut ca fiecare măsură să fie modificată individual în urma unei decizii de către Comisia de responsabilă de buget. Nu există așadar un automatism, nu există o activitate individuală a Comisiei, ci Parlamentul uh, trebuie să aprobe fiecare măsură pentru a veni în întâmpinarea celor afectați de disponibilizările în masă Comisia propune continuarea acestui fond, Consiliul uh, însă dorește eliminarea acestuia înainte de a avea loc uh, o discuție politică dacă acest fond ar trebui să fie continuat sau nu. Trebuie să analizăm și temeiul juridic. Modificarea esențială pe care o văd eu vis-a-vis -vis de cele realizate deja de acest fond uh, o reprezintă grupa acelora care ar putea profita de fond și că grupa acestora a fost extinsă. Comisia propune ca în viitor și fermierii și întreprinzătorii care au întreprinderi mici și mijlocii și chiar um, liber profesioniștii să poată profita de pe urma acestui fond. În proiectul meu de aviz al Comisiei Regii m-am orientat uh, în uh, funcție de întrebarea cine sunt persoanele cele mai vulnerabile în fața globalizării. E vorba de lucrătorii dependenți în primul rând și în al doilea rând de întreprinzătorii mici care au un cerc mic de clienți dacă atunci acest cli- grup de clienți este modificat de globalizare și să, ajungă, să ajunge astfel la disponibilizări, atunci se ajunge în situația în care și consilierul este afectat, agenția de publicitate, de uh, web designer independent, uh, se ajunge așadar la un lanț întreg de uh, întreprinzători care sunt vulnerabili. Propunerea Comisiei în anumite aspecte nu mi se pare relevantă, de exemplu, fermierii ar putea deveni victime ale unor revoluții ce țin de acordurile de liber schimb. Cred că sarcina Parlamentului este tocmai să țină cont de aceste perspective când vine vorba de evaluarea rezultatelor negocierilor. Ca soluția politică nu poate consta doar în faptul că eh, vor exista consecințe negative pentru agricultori în urma unui acord de liber schimb și care să fie contracarate cu acest fond. Cred de asemenea că pentru atenuarea efectelor negative ale acestor procese ar trebui să se pună mijloace suficiente la dispoziție pentru politica agricolă comună și de asemenea când vine vorba de evaluarea întreprinderilor mici și mijlocii. În avizul meu m-am concentrat puternic asupra acestei argumentări și cum uh, putem uh, nuanța acest lucru prin uh, propunerea comisiei. Aștept cu nerăbdare propunerile colegilor în această privință. Mulțumesc. Elisabeth Doamna Schröter, văd că a scăzut semnificativ numărul celor prezenți astăzi aici. Cunosc această poveste încă de la început. Am fost uh, și raportare în uh, Comisia pentru Afaceri Sociale și aș dori să fac câteva observații știu că și în uh, Comisia pentru Ocupării Forței de Muncă acest raport nu are un o planificare, există câteva întrebări esențiale, printre care cum se uh, distribuie competențele, cine se ocupă de această poveste nouă cu fermierii. Raportorul nu poate face nimic atâta timp cât nu se lămurește situația. Există de asemenea posibilitatea de a face două regulamente uh, Comisia nu dorește însă acest lucru, situația e așadar neclară. Cred că nu putem stabili un termen limită atâta timp când nu știm cum se va desfășura procedura. Nici măcar uh, nu știm uh, dacă raportarea este la curent. Discutăm despre acest subiect aproape în fiecare zi și depind foarte multe lucruri uh, de rezultatul acestor discuții. Cred că ar trebui să ne gândim că acest fond este alimentat din Fondul Social European. Am putea spune că este alimentat din uh, bugetul general al UE, însă toate au scot în evidență că este alimentat din uh, FSE. După cum vă spuneam, eu cred că ar trebui să lăsăm lucrurile așa cum sunt și anume uh, ca instrument ad hoc pentru a reacționa, pentru a răspunde la situații excepționale și ar trebui să fie uh, mai strâns legat de FSE pentru că fără acest fond nu poate face nimic. Cred că vom uh, putea avansa doar atunci când știm uh, cum se va concretiza procedura. Mulțumesc! Sean Kelly Sean Kelly. Mulțumesc foarte mult. După amiaza se apropie de sfârșit, deci am să încerc și eu să fiu cât mai succint. În primul rând, trebuie să decidem dacă continuăm cu acest fond sau nu. Eu personal cred că trebuie continuat, însă nu are sens să, uh, să modificăm un plan care a fost bine primit cel puțin la început pentru a afecta pe cei mai grav afectați de recesiune și poate și de globalizare. Acum avem o șansă să ameliorăm fondul, să ținem cont de învățămintele trase până acum. Să eliminăm acum fondul cred că ar fi contraproductiv, după părerea mea, și nu, nu cred că ar avea niciun sens. Au, există niște deficiențe grave, eu le-am văzut pentru că am fost implicat în trei uh, cereri depuse chiar în circumscripția mea. Existau deficiențe ce puteau fi rezolvate și uh, care totuși funcționau până la urmă. Îmi amintesc mai ales atunci când am, in, când am anunțat uh, lucrătorilor concediați că există acest fond, ei au spus că e un dar din partea Uniunii Europene. Fondul a fost foarte bine uh, primit la început. Însă, problemele ar fi legate de două aspecte. În primul rând, constrângerile, mai ales cele legate de calendar, care trebuie rezolvate, și în al doilea rând, proastele cereri, cererile depuse proste către statele membre. Dacă continuăm cu acest fond, trebuie să depunem mult mai mult efort și să fie mult mai bine evaluate cererile înainte de a fi depuse. S-au spus aici anumite lucruri care sunt de acord, ce anume că e vital să fie implicați partenerii sociali. Trebuie să ne asigurăm că s-a vorbit cu fiecare lucrător în parte, că se cunosc calificările, calificările fiecăruia și că sunt uh, luate în calcul. S-a vorbit de reducerea pragului de la 500 la 200 și pragul de cofinanțare să fie ridicat, de fapt mărindu-se contribuția Uniunii Europene. Însă nu sunt de acord cu raportorul care spune că trebuie excluși agricultorii. Eu nu cred că trebuie incluși neapărat, însă dacă uh, ne referim la agricultori, trebuie să lăsăm uh, formularea cât mai extinsă, cât mai vagă, de fapt, ca să poată fi incluși în caz de nevoie. De exemplu, acordul Mercosur poate că se încheie, poate că nu se încheie, însă acesta ar fi pro ar produce poate un mare uh, dezavantaj pentru agricultori și în caz că s-ar întâmpla asta ar trebui să găsim un mod de a-i susține. Dacă vă amintiți, uh, Principalul obiectiv al Fondului European de Ajustare la Globalizare este crearea de ocupare. Este să se creeze locuri de muncă pentru cetățeni. E vorba, în primul rând, de cei din mediul de afaceri și de agricultori. Așadar, s-ar putea ca reacția să fie une, mult mai bună și să fie beneficii mult mai mari dacă se includ și aceștia ca posibilitate. Deci să fie incluși ca posibilitate decât să fie excluși pur și simplu. Trebuie să decidem cum anume să o facem, însă eu cred că trebuie să păstrăm posibilitatea deschisă, să ne uităm la situațiile care apar, ca să putem lua decizii în funcție de merite și apoi să vedem ce facem și cu calendarul și cu depunerea cererilor care trebuie să fie făcută ca lumea și să permitem și oarecare flexibilitate la momentul respectiv. Mulțumesc mult! Deci dorim să păstrăm fondul oricum. Mulțumesc, Sean! Joachim Zeller. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Colega Schroeder spunea că Comisia Competentă în Fond nu a înregistrat progrese. Există competență partajată, iată de ce îi sunt recunoscător raportorului aici în Comisia Regii, deoarece a atras atenția asupra unor puncte care trebuie luate în considerare. Știm că fondul de ajustare la globalizare a fost înființat pentru a atenua urmările globalizării în regiunile afectate, pentru a crea oportunități de angajare. Nimeni nu a definit însă care sunt consecințele globalizării în situațiile specifice. Există propuneri acum ca consecințele negative ale acordurilor comerciale închise, încheiate de UE, afectează anumite uh, aspecte ale agriculturii, uh, atunci eu personal nu înțeleg o astfel de definiție. În același timp, sprijin ideea că acolo unde anumite întreprinderi industriale care dețineau monopolul în anumite uh, Uh, regiuni vulnerabile din punct de vedere structural, așa cum, uh, uh, având în vedere mediul competitiv, nu mai pot exista, Da, mi se pare bine să venim cu o mână de ajutor. În urmă cu câteva săptămâni am luat o decizie în Parlament că lucrătorii concernului Renault din Franța și-au pierdut locul de muncă în urma politicii concernului, deoarece concernul și-a mutat eh, linia de producție în Brazilia și în Asia. Acum eh, e vorba de zeci de milioane de euro din fonduri europene care sunt menite să atenueze pierderile cu care se confruntă guvernul francez. Nu e vorba de globalizare, ci de politica concernului și că acest lucru ar trebui atenuat cu fonduri europene, personal nu înțeleg acest lucru. Ar trebui să analizăm îndeaproape uh, procedura aplicată până acum și să încercăm să facem efortul să ajungem la o definiție mai specifică. Eu cred că ar trebui să ne gândim uh, ar trebui să ne concentrăm asupra efectului globalizării în regiuni și asupra persoanelor care locuiesc acolo. Mulțumesc. Uh, nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, de aceea am să rog pe Jens Geier să tragă concluziile. Dorește și comisia să mai spună ceva? Da, sigur, cu mare plăcere vă dau cuvântul. Nu știam dacă vreți. Uh, Doamna Isabel Pronjinski de la Comisie. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mă bucur să văd că discuția de aici uh, se referă la subiecte foarte tehnice și foarte politice și că, în general, susține uh, și pe viitor Fondul European de Ajustare la Globalizare. Comisia a încercat să învețe din implementarea FEG în, din ultimii ani. Am consultat părțile interesate, ne-am întâlnit cu partenerii sociali, ne-am întâlnit cu deputați care au fost foarte implicați în acest fond și am încercat să tragem concluziile din aceste reuniuni ca să ameliorăm regulamentul. În plus, am și propus să se includă agricultorii, pentru că și ei pot fi afectați de consecințele globalizării și pentru că uh, majoritatea uh, nu sunt, sunt propriilor uh, angajați și angajatori, de aceea nu au o plasă de siguranță. Am încercat să deschidem și ușa către agricultori și să nu așteptăm până când se referă la, se, uh, mă scuzați, până când se lasă de agricultură și obțin calificări pentru noi uh, locuri de muncă. Noi încercăm să-i susținem să rămână în agricultură, dar să își adapteze activitățile. Nu e adevărat că s-a decis la Consiliu să nu se continue FEG ce s-a întâmplat a fost că Consiliul a fost consultat, așa cum era și normal, în legătură cu continuarea derogărilor pentru criză. Și anume, dacă anul acesta și anul viitor să mai permitem a, a, uh, cereri pe temeiul crizei financiare și economice. La Consiliu a existat o minoritate de blocaj care a împiedicat Consiliul să ia o decizie, iar uh, derogările de criză care au durat până la sfârșitul anului trecut pur și simplu au expirat, deci nu se aplică la ora actuală. Pe de altă parte, Consiliul abia și-a început discuțiile. Am trecut prin articolele de la 1 până la 7, săptămâna viitoare vom analiza celelalte articole și le discutăm cu Consiliul dintr-o perspectivă strict tehnică. Nu se face o discuție politică deocamdată referitoare la continuarea acestui fond, ci doar o discuție tehnică privind articolele. Discuția politică se desfășoară acum în alt de părți și cred că până la urmă FEC va fi inclus în pachetul uh, CFM și va avea un, uh, o soluționare politică așa. În ceea ce privește extinderea uh, sferei de aplicare a FEC, ne-am gândit să includem și lucrătorii temporari și pe cei din agenții, pe lângă grupările menționate de domnul Gaier la început, pentru că foarte mulți lucrători sunt temporari de acum la uh, firmele care fac concedieri. Au o experiență pe termen lung la companiile respective, însă contractul lor nu este uh, reînnoit atunci când lucrătorii permanenți sunt concediați. Credem că trebuie incluși și aceștia, după cum ne-au recomandat părțile interesate. Uh, în ceea ce privește comentariul doamnei Schröter și anume că finanțarea principală a FER vine din uh, Fondul Social European, de fapt nu e chiar așa. Conform acordului interinstituțional se stipulează destul de clar că fondurile puse deoparte într-o rezervă pentru FER nu trebuie să vină de la fondurile structurale, inclusiv FSE. În trecut am reușit să folosim uh, uh, credite de plată de la fondurile nefolosite în cadrul uh, în diferite cad în diferite ocazii și Fondul Social European a fost și el folosit așa. Însă Parlamentul a reușit să treacă angajamentele de plată direct la linia bugetară a Fondului European pentru Ajustare la Globalizare. Nu mai trebuie să apelăm la alte surse și sperăm să se producă transferul global în al doilea semestru atunci când sunt puse la dispoziție fonduri din diferite linii bugetare care nu au fost suficient cheltuite. Așadar, cum anume va reuși fondul să se financeze uh, Trebuie să știm că prin acordul interinstituțional nu se pun la dispoziția fondului uh, creditele de plată necesare, ci i se, ci se cere fondului să le găsească din liniile unde nu s-a cheltuit uh, cât trebuia în anul respectiv. Domnul Kelly a spus că acest fond a avut și problema uh, depunerii proaste a cererilor de către statele membre. Noi am încercat să rezolvăm problema dând statelor membre o perioadă de două săptămâni suplimentară pentru pregătirea cererilor și apoi stipulând că cererile trebuie să fie complete. Deci în viitor când nu vor fi complete dosarele, să se ceară de la statele membre uh, uh, informații suplimentare și apoi comisia să poată să facă o propunere mult mai repede decât s-a întâmplat în trecut, din păcate destul de des. Domnul Țeler a întrebat ce înseamnă exact globalizarea. Regulamentul conține o definiție a globalizării care a mai fost folosită și în trecut și pe care noi am prezentat-o Parlamentului de câte ori am prezentat uh, cazuri, noi am spus întotdeauna ce fel de criterii de globalizare am folosit. S-a mai întrebat dacă fondul acesta ar putea fi folosit pentru o firmă anume. Nu, pentru că firmele, prin legislația europeană și cea națională, trebuie să uh, îndeplinească diferite măsuri, după cum a făcut Renault, s-a dat acest exemplu, noi verificăm dacă aceste companii îndeplinesc măsurile necesare, însă și după aceea lucrătorii tot uh, în șomaj sunt. Noi trebuie să-i ajutăm prin fondul acesta să-și găsească un nou, nou loc de muncă. Finanțarea Fondului European de Globalizare nu uh, este în niciun caz uh, dedicată firmelor, pentru că acestea, după ce îndeplinesc pașii necesari, concediază lucrătorii și gata, nu se implică mai mult de atât. Sper că am răspuns la întrebările adresate, dar dacă mai aveți și altele, eu vă voi răspunde cu mare plăcere. Da, vă rog. Da, eu am doar o întrebare, spune doamna Smolcova, pentru reprezentanta comisiei. Poate că atunci când vom lua decizia în legătură cu Fondul European de Ajustare la Globalizare, ar fi bine uh, să primim și niște statistici, să știm câți bani au primit statele membre, cât a primit fiecare sector, ca să știm de fapt ce sectoare au beneficiat. Și de fapt să știm care sectoare au fost cel mai grav afectate de globalizare. Și eu aș dori de asemenea să fie inclus și agricultorii. Comisia, vă rog. Da, e foarte ușor, vă pot trimite un link, pe site-ul nostru se găsesc aceste informații, sunt actualizate săptămânal și de asemenea găsiți acolo și rapoartele noastre anuale. Mulțumesc, vă rugăm să trimiteți secretariatului regii această informație și o vom transmite tuturor. Domnul Gaier, doriți să mai spuneți ceva? Ja, bitte ganz gern, nur schnell reagieren. Aș dori să răspund foarte pe scurt um, la cele prezentate de reprezentanta Comisiei. Da, și eu uh, sunt responsabil de gestionarea bugetului și trebuie să analizez solicitările pentru finanțări. Iată de ce uh, colega Șotra a spus că e bucuroasă că nu s-ar prelungi acest fond, deoarece ar exista probleme în cazul unor subfinanțări. Al doilea indicator ocazional se recurge la uh, mijloacele nefolosite pentru a fi puse la dispoziția IMM-uri în procedura prezentată de comisie. Din fericire, situația nu e chiar așa de gravă și strânsa legătură cu FSE din punct de vedere politic nu mi se pare chiar atât de recomandată. Haideți să ne facem, să ne desfășurăm activitatea în liniște. Aș dori să analizez amendamentele înaintate până când colegii din celelalte comisii se pun de acord. Putem aștepta, nu ne grăbește nimeni nicăieri. Avem calendarul nostru și putem să trecem direct la votul propunerilor. Nu mă îngrijorez în această privință. Aș dori să ne desfășurăm activitatea așadar tehnic. Un, uh, o ultimă părere referitoare la, la fermieri. Nu împărtășesc părerea domnului Kelly. Eu cred că în cazul uh, fermierilor avem suficient timp la dispoziție ca în timpul unui acord de liber schimb uh, în principiu acesta este justificarea comisiei. Să vedem de ce FEG ar trebui extins pentru a inclus, include și fermierii, cred că agricultura are suficient timp la dispoziție pentru a se adapta, deoarece aceste acorduri nu se încheie de pe azi pe mâine. În principiu există și posibilitatea de a se adapta la aceste procese estimate. Nu sunt un specialist în agricultură, sunt în primul rând responsabil de buget și control bugetar. Știu însă suficiente despre bugetul pentru agricultură pentru a ști că există instrumente care să permită fermierilor să se adapteze. Nu sunt de acord însă atunci când uh, FEG ar deveni un fel de supermarket unde toți cei amenințați de procesele la care asistăm ar putea să vină și să se servească cu de ceva. Când am bănuiela că e o idee politică care vine din partea Comisiei sau uh, chiar posibil a Consiliului și de a câștiga astfel uh, un vot două în plus pentru FEG, uh, Cred că fondul nu e suficient de amplu pentru a ajunge chiar tuturor și cred că ar trebui să ne concentrăm îndeosebe asupra acelor persoane cele mai expuse, cele mai vulnerabile. Cred că trebuie să ne gândim un pic mai mult aici, <coughs> deoarece acei uh, întreprinzători care conduc întreprinderi de mici dimensiuni, cu cercul lor redus de clienți, într-adevăr sunt expuși, ar trebui, după părerea mea, așadar să nu extindem prea mult cercul persoanelor vizate pentru a nu sumina astfel instrumentul. Vă mulțumesc foarte mult. Acum, dragi colegi, uh, situația următoarea. Data pentru adoptarea la uh, Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă este 23 iunie. În continuare, Comisia Agri a cerut a cerut regula 50. Acest lucru trebuie discutat la Strasburg, înseamnă data de 22 mai, apoi conferința președinților va avea loc uh, imediat după aceea. La sfârșitul lunii mai vom ști dacă uh, procesul este întârziat sau nu, pentru dacă cele două comisii vor împărți acest aviz. Astăzi eh, putem să ne asumăm acest risc și să presupunem că agri eh, va primi un răspuns pozitiv din partea conferinței președinților, dar se poate întâmpla să fie și invers. Astăzi putem decide ca termenul limită pentru amendamente să fie, aș propune eu, data de 3 mai și astfel suntem siguri că suntem pregătiți cu avizul nostru, indiferent de ce se întâmplă între timp, în uh, relația dintre Agri și um, Comisia pentru cuprarea Forței de Muncă, sau ne asumăm riscul. Eu personal nu mi-aș asuma acest risc. Ca președintele acestei comisii aș propune ca raportul să fie deja pregătit și aș propune așa dacă termenul limită să fie data de 3 mai. Dacă situația se schimbă, vom vedea dacă e nevoie să facem modificări sau nu. Aș dori să știu care este părerea domnului Gaier. Da, eu personal aș dori să aștept pentru a vedea în ce măsură Comisia Agri va primi sau nu acest drept, dacă vor fi într-adevăr incluși în uh, ceea ce privește articolul 50, ne vom adapta. După cum spuneam, nu ne grăbește nimeni, ne putem lua timpul uh, pe care îl considerăm um, corespunzător la dispoziție. Aș dori să repet, dacă așteptăm mm, avizul referitor la decizia conferinței președinților, dacă Agri este implicat sau nu, așteptăm până la sfârșitul lunii mai. Dacă Agri va pierde lucruri care se poate întâmpla, atunci Comisia pentru Ocuparii Forței de Muncă e foarte puțin probabil să-și schimbe data adoptă și anume 21 iunie și atunci ieșim din joc deoarece nu vom avea raportul nostru, nu avem timp pentru a vota, pentru a veni cu amendamente, pentru a traduce. Iată de ce spun că putem să facem acest lucru acum și atunci suntem pregătiți pentru ambele situații care ar putea apărea. Depinde de dumneavoastră. Da, Într-adevăr, eu am înțeles altfel. Da, pot să mă alătur dumneavoastră. Sunt de acord cu dumneavoastră, doamnă Hübner. Vă mulțumesc foarte mult. Am stabilit așadar ca data pentru înaintarea amendamentelor să fie 3 mai. Dacă la sfârșitul lunii mai situația se schimbă, vom reacționa în consecință. Vom vedea dacă e nevoie să venim cu Uh, modificări suplimentare sau nu. Acesta era ultimul punct pe ordinea de zi, dragi colegi. Nu am alte anunțuri de făcut decât uh, să vă informez că următoarea întâlnire are loc marți 8 mai, dimineața și după masă e o ședință de o zi. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea dumneavoastră, mulțumim și interpreților, ședința se încheie.